Uh, so, good morning everybody. I think, uh... Bună dimineața tuturor. Cred că ar trebui să începem. Avem uh, suficienți membri și de asemenea și raportori din umbră pentru primul punct și anume directiva privind uh, embarcațiile de agre- embarcațiunile de agrement. Bun venit așadar la întâlnirea noastră, la ședința noastră care va dura două zile. Aș vrea să îi întreb pe colegi dacă putem adopta ordinea de zi. În regulă se adoptă. De asemenea, aș vrea să le urez bun venit celor care ne urmăresc pe internet. După cum știți, toate ședințele noastre sunt transmise pe internet și, după cum știți, există și un uh, newsletter al uh, comisiei care este editat după fiecare ședință, este trimită, se trimite membrilor la birourile lor și, sigur, uh, oricui este interesat, cine dorește o poate primi și pe uh, internet, pe e-mail, dacă își exprimă dorința. Avem uh, procese verbale de la ședințele anterioare, și anume cea din 6 februarie, se vor considera adoptate dacă până la sfârșitul ședinței nimeni nu ridică vreo obiecție. Trecem așadar la primul uh, raport avem uh, o ordine de zi foarte încărcată care acoperă toată gama de activități ale Comisiei, de la piața unică pentru bunuri și uh, multe alte propuneri tehnice importante. Aș vrea să vă reamintesc că domnul comisar Șemeta va veni la 11 și jumătate ca să ne vorbească despre planurile sale de viitor în domeniul uh, impozitelor și Uh, vamal, însă până atunci avem și un uh, studiu foarte important privind modernizarea codului vamal și domnul Șemeta ne va vorbi despre unele schimbări pe care noi le-am anticipat practic în acest studiu. Cred că ar fi important să participe cât mai mulți colegi la această parte a discuției. Așadar, să trecem la raportul uh, meu în ce privește propunerea Comisiei de reformare a unei directive privind embarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice. Am avut un schimb de opinii uh, cu ocazia prezentării valorii de impact a Comisiei și m-am întâlnit cu raportorii din umbră. Am mers în, uh, într-o misiune ca să examinăm la Düsseldorf embarcațiuni de mari dimensiuni și să vorbim cu reprezentanții industriei deci cred că avem suficientă informație ca eu să fac deja acest raport pe care vi-l prezint. Nu o să intru în toate detaliile propunerii, pentru că acestea au fost prezentate mai înainte. și prezenta foarte pe scurt uh, situația și apoi să dau cuvântul raportorilor din umbră și comisiei. Și de asemenea uh, vreau să salut echipa comisiei care se află aici și care va reacționa la acest uh, subiect Uh, membrii echipei comisiei au fost și ei în misiunea de la Düsseldorf alături de noi. Principalele probleme legate de această propunere sunt următoarele. În principal, trebuie uh, updatată această propunere în o serie întreagă de domenii, de chestiuni. Uh, putem spune că vechea propunere a funcționat destul de bine în ce privește nevoia de a crea o piață unică, dar pentru că construcția de nave este, de embarcațiune este o afacere globală și implică industrii globale, deși totuși e una de dimensiuni mici față de industria auto, să zicem, de punct de vedere al volumului, cred că este important să ne gândim la ce facem uh, și să avem o uh, perspectivă globală. Și după ce am văzut gama de embarcațiuni uh, care există și întreprinderile care au uh, afaceri în întreaga lume și care trimit, exportă în fiecare lume embarcațiuni, mi s-a părut important să aliniem această directivă la cerințele uh, internaționale. Uh, emisiile sunt din acest punct de vedere un lucru important, în special în ce privește emisiile poluante. Uh, eu uh, susțin uh, încercarea Comisiei de a alinia standardele noastre la standardele internaționale și am propus să acceptăm acest lucru. Pe de altă parte, cred însă că este important să indicăm faptul că mai sunt încă multe de făcut, uh, multe eforturi de făcut pentru a obține o nouă generație de motoare de ambarcațiuni, mai ales cele de dimensiuni mai mici, pentru ambarcațiuni de dimensiuni mai mici. Din discuțiile cu fabricanții am înțeles că ei, uh, la rândul lor, înțeleg nevoia de a evolua în această direcție și fac efortul în această direcție și cred că ar fi important ca și propunerea noastră să explice faptul că acum suntem într-o perioadă de tranziție și uh, vom ajunge într-o nouă fază. Același lucru l-am făcut în ce privește motocicletele, subiect despre care vom vorbi mai târziu de altfel. Așadar, asta este părerea mea. De asemenea, sugerez să examinăm și alte aspecte ale directivei pentru a ne asigura că în viitor ea va putea anticipa unele schimbări și evoluții, de exemplu, către motoare uh, hibride și faptul că biocombustibilii vor deveni din ce în ce mai importanți la nivel global. Deci acest lucru trebuie și el luat în considerare. În ce privește emisiile de zgomot, am uh, părerea că aceste emisii de zgomot au ajuns la un nivel rezonabil din punct de vedere a ceea ce se poate realiza prin legislație, pentru că să nu uităm că nu e vorba doar de zgomotul provocat de motorul embarcațiunii, ci de, uh, uh de, uh, de corpul navei, de carena navei. Uh, de la prima discuție pe care am avut-o, am uh, lansat o idee și anume să examinăm uh, definiția uh, categoriilor de proiectare a embarcațiunilor. Dacă ne uităm acum, aceasta este bazată pe utilizarea, pe modul de utilizare, deci unde, unde se folosește embarcațiunea. Eu cred că, din punctul de vedere al, lui, al unui inginer, eu însă fiind inginer, cred că, de fapt, uh, uh, trebuie să luăm în considerare condițiile climatice, puterea vântului și înălțimea valurilor. Acestea sunt lucruri pe care orice inginer care proiectează o navă le ia în considerare, indiferent unde se va folosi această navă, această embarcațiune. Și în felul acesta cred că definiția ar fi mai precisă Ehm, mai degrabă decât această categorizare destul de vagă pe care avem în acest moment. Așadar, am uh, produs, uh, am emis unele idei în această chestiune și cred că sunt importante și ar fi utile pentru directivă. Să nu uităm totuși că revizuirea unei astfel de directive nu se întâmplă prea des. Și în calitate de legislator putem să provocăm Comisia și să-i spunem că ar fi important să introducem aceste chestiuni în acest moment. Am intrat deja în destule detalii, am primit uh, de la utilizatori foarte multe propuneri, utilizatori ale diferitelor embarcațiuni, de asemenea de la fabricanți și de la autoritățile care se ocupă de testare și de supravegherea pieței, uh, contribuții uh, menite să îmbunătățească trasabilitatea embarcațiunilor, pentru că să nu uităm că sunt totuși niște mărfuri destul de mobile, se mișcă foarte ușor dintr-o țară în alta. Mi-aduc aminte că am fost în uh, circunscripția lui Andrea Schwab uh, și uh, Evelyn Gebhardt pe Lake Constance și acolo s-a vorbit de faptul că se exportă foarte ușor bărci din Elveția în Germania. Practic, oamenii se suie în barcă în, în Elveția și merg cu ea până în Germania și o vând. Așadar, problemele acestea de trasabilitate sunt foarte importante. De asemenea, responsabilitatea pentru navele importate, uh, unele chestiuni legate de definiții și o întărire a cerințelor uh, pentru embarcațiunile care au uh, spațiu de locuit. Aici, bineînțeles, intervin probleme cum ar fi instalațiile de electricitate, de gaz, Uh, lucruri care evident că au o importanță foarte mare pentru siguranța maritimă și am făcut și aici unele amendamente. În general însă uh, sunt uh, bucuros că avem foarte mulți raportori din umbră aici și vreau să prezint spre examinare raportul meu uh, colegilor, să avem o, un schimb de opinie în legătură cu aceste propuneri și după aceea o să-l invit pe Filip uh, de Jura, șeful de unitate de la Comisie, să ne ofere opinia Comisiei în legătură cu propunerea mea și apoi să trecem la următorul stadiu al amendamentelor. Așadar, uh, să avem o discuție cu raportorii. Știu că domnul Schwab este aici, doamna Gebhardt dorește să vorbească în numele domnului Repo, domnul Manders, doamna Rule, și domnul De Jong nu e. Dar poate vine mai târziu. Andreea Schwab, așadar. Nu, doamna Gephardt va fi prima care va vorbi. Mulțumesc, Malcolm. Reprezente, îl reprezint pe domnul Mitro Repo, raportorul din umbră, în numele grupului nostru, care a venit în această dimineață din Finlanda, care nu a ajuns încă la ședință, dar mi-a trimis notițele dumnealui pentru a ști despre ce e vorba. Uh, această călătorie de-a lungul lagului Boden a fost una foarte interesată, interesantă și mă bucur că mi s-a acordat încrederea să pot uh, face această călătorie încă la viteză maximă de-a lungul lacului Boden. A fost o experiență interesantă. Mitro Repo salută proiectul de raport pe care l-ați prezentat și îl consider uh, extrem de interesant, îndeoseb din punctul de vedere al considerării acordate chestiunilor de siguranță. Și propunerile și explicațiile referitor la uh, emisiile de gaze de eșapament și la poluarea fonică uh, Uh, sunt salutate. De asemenea, salută uh, abordarea biocombustibililor, lucru care corespunde așadar unui interes crescut manifestat de branșă. Este așadar un subiect important care trebuie abordat îmbunătățirea regulilor de acreditare orizontale, uh, marcajul CE și controlul de produse sunt de asemenea uh, aspecte importante și care, uh, pe care raportorul din umbră le salută. În UE, 97 din producătorii de uh, embarcațiuni de angrement sunt IMM-uri, iată de ce este foarte important ca aceste IMM-uri să fie luate în considerare uh, deoarece e tocmai domeniul unde acestea sunt extrem de active. Domnul Repo este de asemenea convins că acest raport va contribui la îmbunătățirea siguranței produ- produselor și va consolida astfel poziția consumatorilor. După părerea mea, aș dori să adaug că, în deosebit în ceea ce privește poluarea fonică, aveți dreptate că uh, zgomotul produs de motor nu înseamnă în totalitate zgomotul produs de o embarcațiune. Ar trebui să facem tot posibil pentru a reduce acest zgomot, chiar dacă știm că uh, proprietarii de astfel de embarcațiuni, uh, acestor proprietari le place tocmai acest zgomot, deoarece face parte din experiența de a deține o astfel de embarcațiune și ar trebui oarecum să le schimbăm conceptul despre această experiență. Spusele dumneavoastră referitoare la proiectare sunt de asemenea foarte importante. Știm că un factor de zgomot reprezintă deosebit impactul cu uh, apa, cu valurile și iată de ce proiectarea uh, carenei poate de asemenea să diminueze zgomotul și cred că aveți dreptate că ar trebui să analizăm un pic mai de aproape acest aspect. Mulțumesc! Andrew Schwab, you want to come in? Andrew Schwab, uh, Andrew Schwab doresc să intervii. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, Să vă mulțumesc dumneavoastră în calitate de raportor pentru această inițiativă în ceea ce privește motovehiculele nautice și embarcațiunile de agrement. Trebuie să recunosc că raportul este unul extrem de echilibrat. După părerea mea, păstrarea limitelor pentru emisiile de gaze de eșapament este foarte importantă uh, și propunerea Comisiei prevede acest lucru. În cele din urmă sunt uh, cele mai stricte norme pe care le putem aplica la nivel mondial și cred că dacă am face acest pas în ceea ce privește embarcațiunile de agrement, uh, e într-adevăr justificat să aplicăm acest pas destul de ambițios. Ideea ar fi să ajungem la o unificare la nivel mondial. Mm, numeroși producători de acest tip de embarcațiuni nu uh, sunt în Europa, ci vin de pe celălalt mal al Atlanticului. Un subiect pe care l-a ridicat deja doamna Gerhard, uh, și anume uh, poluarea fonică joacă un rol important, însă în ceea ce privește principiul subsidiarității nu putem lăsa uh, Uh, la latitudinea statelor membre să aplice normele pe care le consideră corespunzător. Există într-adevăr diferențe regionale. Uh, iată de ce, într-adevăr, ar trebui să le lăsăm statelor membre această competență, deoarece pe, uh, de exemplu, locuri pe lacuri regionale există alte limite tolerabile decât în jurul insulelor și așa mai departe. Întrebarea care este îndeosebi o problemă în Germania, și anume introducerea, importarea pentru uh, clienți privați. Trebuie să ținem cont că, uh, din punct de vedere al legislației uh, germane, acest aspect nu este inclus. Trebuie de asemenea să elaborăm uh, noi categorii de embarcațiuni lucru care ar permite așadar o mai bună punere în aplicare a directivei, lucru pe care eu îl consider extrem de pozitiv. Aș dori să aud din partea dumneavoastră, domnule raportor, ce se întâmplă cu modificarea categoriilor. Dumneavoastră ați propus la ultima întâlnire cu raportorii din umbră să facem un nou studiu de impact limitat. Aș dori să știu, după părerea Comisiei, care este poziția noastră la ora actuală și dacă putem primi informații înainte de vot. Deocamdată sunt extrem de mulțumit. Mul- mulțumesc. Uh, thank you very much. Tom Manders. Mulțumesc, Tom Manders. Uh, I think you did an excellent... Mulțumesc, domnule președinte. Pot fi foarte succint. Cred că ați făcut o treabă excelentă, dar suntem obișnuiți cu asta. Așa că mulțumesc pentru că ați pregătit acest proiect de raport. Cred că este bine că încercăm să Uh, aducem uh, problema emisiilor de gaze de eșapament uh, la nivelul standardelor din Statele Unite, pentru că, așa cum ați spus, aici vorbim de o piață globală și atunci putem să avem și condiții egale la nivel global. Asta ne trebuie. Acum, câteva chestiuni tehnice. în regulă, ne-ați oferit câteva informații în legătură cu categoriile de proiectare. Uh, ne-ați dat deja răspunsul la întrebările pe care le aveam pe acest uh, subiect. Mă bucur că sunt luate în considerare și IMM-urile și situația lor, pentru că majoritatea embarcațiunilor sunt produse, sunt fabricate de IMM-uri. De asemenea, mă bucur că nivelul maxim de uh, sunet, în special pentru uh, jet ski-uri, este redus, pentru că asta este o mare problemă în zonele de recreere. Am o întrebare, dacă e necesar să determinăm ca în mod obligatoriu embarcațiunile să aibă și toaletă. Nu știu dacă ar trebui să punem asta în lege sau să lăsăm la latitudinea pieței uh, să vorbim despre uh, izolarea obligatorie a, uh, a uh, rezervoarelor de apă de pe aceste vase, pentru că asta altfel am putea să poluăm râurile și mările noastre. Apoi, în ce privește piața, și marcajul ce Cred că va trebui să avem mai mult control asupra. Sigur că e frumos să-l introducem, dar trebuie să-l și controlăm. Și apoi, pentru a crea un mediu mai sigur și mai curat, poate în, în calitate de președinte al comisiei ați putea trimite o scrisoare președintelui uh, uh, Comisiei pentru a introduce ideea licenței de navigare. Pentru că e ușor Uh, să te plimbi dintr-o țară într-alta și sunt situații în care într-o țară e nevoie de licență, în altă țară nu e nevoie de licență, deci cred că ar trebui să creăm un uh, condiții egale, un mediu cu condiții egale și un mediu mai sigur. Pentru asta ar trebui să introducem măcar o, o, un minim de licență de navigare. Mulțumesc. Cu siguranță putem să vorbim cu raportorul de la transporturi despre asta și să invităm Comisia Trans să facă o declarație comună. Poate că asta e cea mai bună posibilitate pe care avem. Uh, de rule. Da, într-adevăr, m-ar fi surprins dacă nu am fi venit cu o astfel de propunere. Și eu doresc să vă mulțumesc pentru raport. După părerea mea, și după discuțiile pe care le-am uh, purtat, uh, vedem doar câteva nevoi de modificare. Uh, mai există un aspect pe care l-am fi abordat, pe care l-a abordat deja doamna Gerhardt în mod pozitiv. Eu aș dori să îl abordez în mod negativ, și anume biocombustibil. Există noi studii care scot în evidență că producerea acestor biocombustibili produ- presupune mai, folosirea mai multei energii decât pe decât uh, o aduc aceste, acești combustibili. Iată de ce. Uh, în plus, cultivarea acestor plante intră în concurență cu cultivarea alimentară pentru a acestor uh, plante. Consider că la ora actuală, într-adevăr, e o evoluție care este rațională în acest domeniu și ar trebui să venim pe mai târziu să revizuim acest aspect. Dincolo de toate acestea, uh, mi se pare într-adevăr foarte bun raportul și strategia de a pune în aplicare norme internaționale, deoarece trebuie într-adevăr să ținem cont că putem păstra posibilitatea de export. Mulțumesc! Thank you very much. Um, any other members want to... Uh... Mulțumesc dacă mai dorește vreun coleg să comenteze. Atunci voi răspunde la câteva dintre aceste comentarii. Doamna Gephardt, mi-ați uh, făcut semn cumva că doriți să luați din nou cuvântul? Uh, ich wollte nur auf eine... Da, doream doar să reacționez la o observație a doamnei uh, Eu nu am vorbit de uh, combustibil derivați din plante, ci de biocombustibil, lucru care e o cu totul altă categorie. Doream doar să spuneți acest lucru. Da, o să mă întorc la această idee. Mai dorește cineva să comenteze? Atunci o uh, să rog Comisia să comenteze și să se refere la această chestiune legată de revizuirea standardelor de proiectare pe care am uh, propus-o și sunt câteva puncte detaliate și explicații în raportul meu. Cred că lucrul cel mai important aici este că nu este ideea noastră și n-am făcut noi, n-am dezvoltat noi acest concept. E un lucru care există de ceva vreme și uh, urmează ideea unui standard european armonizat. Deci e un lucru care există și care până acum nu era încorporat în această directivă și mă interesează ce are de spus Comisia în legătură cu această idee. De asemenea, ca să răspund la comentariul domnului Schwab, dacă ni se pare că acest lucru este important, am putea să cerem un studiu din partea unor experți, un studiu foarte scurt pe care l-am putea primi înainte să votăm amendamentele. Dar să auzim ce are de spus Comisia mai întâi. Thank you, Sherman. So thank you for your report. We can... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim pentru acest uh, raport. Suntem de acord cu uh, majoritatea amendamentelor propuse și vom recomanda ca varianta noastră să fie acceptată. Avem uh, câteva îngrijorări, una legată chiar de categoriile de proiectare. Aceste discuții se tot poartă din 2004, când în timpul elaborării acestei propuneri posibilitatea schimbării categoriilor de proiectare a fost și ea unul dintre subiectele discutate. Este un subiect destul de complicat din punct de vedere tehnic și uh, nu uh, am reușit să ajungem, ajungem la un acord între părțile interesate, adică între reprezentanții statelor membre și uh, reprezentanții industriei, în special în ceea ce privește impactul pe care aceste schimbări l-ar putea avea asupra IMM-urilor. Din punct de vedere tehnic, așadar, se pot face anumite schimbări, dar um, în opinia noastră, credem că ar trebui să facem un, o evaluare de impact detaliat care să țină cont și de posibilele consecințe de punct de vedere social și economic, dar și uh, cam ce ar implica aceste schimbări din punct de vedere tehnic. În ceea ce privește amendamentele 21 până la 27, noi uh, am preferat să păstrăm denumirile categoriilor de proiectare adică oceanice, ape protejate, ape de coastă, ape în largul coastei și așa mai departe. Pentru că acestea reprezintă informațiile de bază cu care intră în contact uh, prima dată consumatorul uh, obișnuit. Desigur, până la urmă, cele mai importante uh, chestiuni sunt forța vântului și înălțimea valurilor, dar noi credem că și uh, denumirile actuale ale categoriilor de proiectare uh, furnizează informații importante. Um, dorim să vă atragem atenția asupra amendamentului 32, referitor la riscul de inversiune, pentru că Comisia la ora actuală chiar atenuează uh, efectele legislației deja existente pentru că uh, ambarcațiunile de agrement se pare că nu comportă acest risc de inversiune. Producătorul uh, ar trebui fie să uh, fie obligat să demonstreze că nu există un risc de inversiune, ceea ce ar însemna că trebuie să facă o evaluare a riscului pentru a demonstra că nu există acest tip de risc, Dar uh, dacă nu se va face această valoare de uh, impact, atunci uh, cerințele de flotabilitate vor trebui să rămână în forma actuală. Mai sunt și alte uh, chestiuni mai puțin importante pe care le putem uh, discuta în bilateral, putem veni și cu câteva, cu câteva propuneri uh, de redactare, dar principalele chestiuni despre care doream să discutăm sunt acestea pe care tocmai le-am menționat. Vă sunt bineînțeles, la dispoziție pentru informații și uh, în ceea ce privește valoarea de impact, vă stăm la dispoziție cu toate datele pe care le deținem uh, din studiile pe care le-am comandat până la ora actuală. Uh, dorim să vă ajutăm și să vă facilităm eforturile pe cât posibil. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns foarte favorabil. Doresc să vă mai pun câteva întrebări în legătură cu uh, o anumită chestiune. Natura sectorului uh, de construcție de nave este uh, foarte importantă. Ați uh, spus că modificarea categoriilor uh, de proiectare, așa cum uh, propunem noi, ar uh, fi în dezavantajul IMM-urilor. Ne puteți explica de ce credeți că așa va fi? Uh, Nu știm, uh, pentru că încă nu am efectuat uh, evaluarea de impact. Nu știm uh, exact care sunt efectele, care ar fi efectele, dar realitatea este că noua formulare cuprinde reguli mai stricte față de practica actuală și față de propunerea comisiei. În special, de exemplu, la amendamentul 22. Prevederile actuale permit ca ambarcațiunile să fie uh, puse pe piață dacă sunt conforme cu uh, cerințele, adică o forță a vântului de 8 noduri Deci o barcă de categoria A uh, poate avea uh, specificații de până la 8,5. Acest lucru uh, impune și ca forța vântului poate fi, poate fi și de 10, până la 10. Acest lucru în legătură cu categoria aceasta de embarcațiuni. Același lucru este valabil și pentru amendamentul 23. Dacă se aprobă acest amendament, toate bărcile de categoria A vor uh, trebui să um, respecte o înălțime a valurilor, uh, să fie conforme cu cerințele pentru o înălțime a valurilor de uh, până la 7 Mm, de aceea considerăm noi că o evaluare de impact detaliată ar fi uh, binevenită, pentru că ne-ar aduce mai multe informații. Dar, uh, așa cum am spus, una dintre cele mai mari probleme este că nu putem ajunge la un consens între uh, părțile interesate și reprezentanții statelor membre în legătură cu aceste aspecte. Bun, mulțumesc foarte mult. Înainte de a încheia discuția pe această temă, aș vrea să știu dacă mai există întrebări pentru comisie din partea colegilor sau a raportorilor din umbră. Domnul Manders, vă rog. Doream să îl întreb pe reprezentantul comisiei ce părere are despre permisul de navigație european. Domnule Gerar, uh, știu că dumneavoastră nu sunteți responsabili de acest subiect, dar probabil că aveți un uh, punct de vedere și, și eu sunt interesat să-l aflu. Noi susținem de mult această idee, după cum știți. Cunoaștem, uh, ca și dumneavoastră, ce probleme ar pune o introducerea unui astfel de permis la nivelul consumatorului. Da, într-adevăr, cred că ar trebui să lucrați de aproape cu Comisia pentru Transporturi, în sensul pe care vi l-am uh, indicat noi. Noi am uh, examinat uh, preocupările cetățenilor pe piața unică. Eu cred că trebuie să ținem cont de um, consumatori, pentru că aceasta este până la urmă datoria noastră și intră în atribuțiile noastre. Bun, o scurt un scurt uh, rezumat atunci al discuțiilor și să vă dau câteva date. Din ceea ce am înțeles de la colegi, uh, se pare că există suficient interes în a uh, continua o examinare mai detaliată a categoriilor de proiectare pentru embarcațiuni, pentru a stabili care sunt argumentele pro și contra. Voi discuta cu secretariatul pentru a vedea dacă putem angaja un expert care să elaboreze un studiu pe această temă, să vedem dacă acest lucru se poate face cât de curând pentru a ne putea respecta și calendarul. Eu, um, ca raportor, voi informa și raportorii din umbră în legătură cu acest lucru, în legătură cu celelalte chestiuni detaliate. Problema biocombustibililor. Eu înțeleg uh, problemele pe care le-a menționat domnul Rule. Uh, sunt două chestiuni importante. În primul rând, Comisia uh, se îndreaptă către o categorizare, o clasificare foarte specifică a biocombustibililor pentru uh, uh, a ne asigura că știm exact despre ce tip de biocombustibil e vorba. Ne aflăm uh, în multe state în uh, stadiul practic. Deja uh, se comercializează combustibili care au o parte provenită din biocombustibili, um, biobenzina și biomotorina conțin și o parte provenită din um, din um, plante, din biocombustibili. În Europa de Nord, în Suedia, de exemplu, biocombustibilii sunt foarte populari și probabil că s-a profitat de această situație. Deci nu vreau să emit judecăți în ceea ce privește uh, popularitatea biocombustibilor, e vorba doar de, um, de fapte și trebuie să ne asigurăm că și motoarele embarcațiunilor vor fi conforme și vor, um, își vor atinge uh, obiectivele de emisii, că vor fi competitive în continuare. Trebuie să um, ne ocupăm mai mult de acest amendament pentru a ne asigura că el cuprinde toate aceste chestiuni. În general, colegii sunt mulțumiți de uh, forma actuală a raportului, dar eu sunt încântat de faptul că există și propuneri noi uh, în special în ceea ce privește uh, um, IMM-urile care construiesc embarcațiuni. Trebuie să ne asigurăm că cerințele nu impun taxe care să fie prea greu de suportat uh, pentru bugetele IMM-urilor, dar trebuie să se țină cont de uh, cerințele de siguranță, de trasabilitate în comercializarea bărcilor și așa mai departe. Uh, desigur, uh, este posibil ca uh, anumite întreprinderi să cumpere, uh, să, să producă de la zero o embarcațiune sau uh, persoanele fizice pot cumpăra o carenă și uh, își pot construi barca plecând de la acest uh, prim element. Dar trebuie să ne asigurăm că uh, oamenii înțeleg foarte bine care sunt practicile corecte, bunele practici în materie de construcție de uh, bărci și trebuie să ne asigurăm că aceste bărci construite de persoane fizice sunt și autorizate și obțin certificatele de navigabilitate la un moment dat. În privința calendarului, Termenul limită de depunere a amendamentelor este 27 martie la ora 12. Vom avea voturi la Envi și Transport la, pe 24 și 25 aprilie. Pe 24-25 aprilie vom uh, analiza uh, amendamentele în comisia noastră și pe 8 mai vom vota raportul. Sper că vom avea uh, timp să comandăm și un studiu în legătură cu categoriile de proiectare în timp util pentru a respecta și calendarul. Dar până atunci eu uh, voi respecta calendarul meu, deci puteți depune amendamente până pe 27 martie și până atunci va avea loc și o reuniune a uh, raportorilor din umbră. Mulțumesc foarte mult. Suntem puțin uh, înainte de cu programul zilei de azi. Avem un raport în legătură cu amendamentele de compromis ale comisiei noastre. Domnul Vestervele, este aici, avem așadar raportorii din umbră uh, cei mai importanți uh, aici. Eu propun să avem o scurtă amânare de 10 uh, minute. Vom începe la 9.55 cu prezentările experților și cu discuții pentru a vedea care sunt implicațiile uh, pentru amendamentele noastre. Deci luăm o scurtă pauză și revenim la uh, 9.55. Mulțumesc!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 Uh, ladies and gentlemen, can we uh, now uh, resume because uh... Domnilor și domnilor, haideți să reluăm lucrările. Domnul Van den Camp, uh, raportorul nostru, a sosit. Putem discuta următorul punct de pe ordinea de zi. Dacă ne puteți acorda atenția dumneavoastră, vom și reîncepe. Domnul Manders. Iată că microfonul meu nu uh, a fost suficient de eficient, n-a ajuns până în spatele sălii, nu m-a auzit toată lumea. Da, deci sunt în sală toți raportorii din umbră pentru discuția noastră în legătură cu uh, directiva privind motocicletele dar uh, în special dorim să discutăm evaluarea de impact pe care a solicitat-o Comisia în legătură cu mai multe amendamente importante care reprezentau modificări uh, uh, substanțiale la propunerea Comisiei. Și noi avem acorduri cu Comisia și Consiliul prin care Uh, atunci când dorim să facem uh, schimbări importante, trebuie să angajăm experți care să evalueze impactul propunerilor făcute. Comisia noastră și uh, asumă foarte, acest rol foarte în serios și acest rol foarte în serios. Este pentru prima dată, însă, când invităm consultantul care a efectuat această analiză alături de noi pentru uh, a prezenta concluziile studiului și raportorii din umbră care au propus uh, schimbările vor adresa consultantului câteva întrebări. Așadar, vă voi ruga, uh, domnule consultant, să ne prezentați studiul dumneavoastră și apoi voi da cuvântul și lui Filip Jean și echipei sale de la Departamentul de Vehicule, Vehicule Motorizate care se ocupă de acest subiect în cadrul comisiei. Domnul Van den Kamp um, s-a ocupat de acest um, raport. Um, îi voi da cuvântul, uh, după care îi voi da cuvântul domnului Maurice Goodell de la London Economics și domnului Patrice Morel, tot de la London Economics. Dar, pentru început, cuvântul raportorului domnul Van de Camp. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cel mai corect ar fi uh, să îl lăsăm pe cei de la London School of Economics să facă prezentarea. Colegii mei uh, au studiat uh, cu mare atenție raportul meu în acest weekend și sunt convins că au multe comentarii, dar cred că cel mai logic ar fi ca mai întâi să ascultăm prezentarea și apoi comentariile. Mulțumesc! Așa este, în traducere am auzit că tu le-ai spus London School of Economics, de fapt uh, e vorba de London Economics. Uitați-mă, sunt foarte impresionat de cum sună London School of Economics. Da, uh, așadar prezentarea din partea London Economics. Voi începe prin a face o scurtă prezentare generală mai întâi voi face o scurtă introducere, voi prezenta câteva dintre premisele de la care am plecat, voi vorbi apoi despre mai multe domenii în care am făcut evaluarea de impact, Bun. Câteva uh, chestiuni de bază pentru a cunoaște domeniul uh, am uh, făcut o evaluare a impactului pe care l-ar avea amendamentele propuse la mm, directiva privind motocicletele. Evaluarea de impact uh, acoperă trei domenii. Uh, e vorba de cerința de securitate, ABS, de sistemele de diagnosticare la bord și în final modificarea calendarului pentru introducerea ultimelor standarde de emisii. Noi uh, am plecat de la propunerea comisiei și apoi am analizat fiecare schimbare care ar fi introdusă de amendamente. Noi am uh, plecat de la evaluarea de impact efectuată de comisie, și am tras concluziile pe baza muncii comisiei. Am uh, făcut multe trimiteri la sursele pe care le angajaseră comisia pentru efectuarea evaluării de impact. E vorba de TRL și uh, de alte organizații. Am contactat și uh, reprezentanții uh, părților interesate. Nu ne-am consultat chiar cu uh, toată lumea, dar am discutat cu ASEM, cu reprezentanții industriei producătoare de motociclete. Am primit și comentarii scrise de la Bosch. Am discutat și cu asociațiile motocii, motocicliștilor și am primit uh, și materiale de la uh, alte organizații pe care nu le-am uh, contactat personal. Câteva principii cu care toate părțile sunt de acord, câteva premise comune care au fost uh, luate în calcul în evaluarea de impact efectuată de comisie, uh, premise uh, referitoare la inflație și la alte chestiuni. Noi am discutat și pe baza uh, anumitor uh, cifre estimative în legătură cu uh, înregistrarea vehiculelor pe două roți. În ceea ce privește valoarea actuală netă, am făcut raportare plecând de la anul 2012, am folosit prețurile la consumator ale motocicletelor pe baza celor mai bine vândute 50 de modele conform uh, cifrelor de anul trecut. Una dintre principalele uh, diferențe față de ce s-a făcut până acum a fost um, actualizarea formularelor de înregistrare. Avem uh, câteva proiecții în diagrama din partea stângă care arată valorile din 2009. Avem și uh, cifrele actualizate privind noile înregistrări de vehicule conform anului 2012, estimatelor pentru 2012. Am discutat apoi cerințele uh, de securitate sporite. Această diagramă arată stadiul actual, comisia, propunerea comisiei E vorba de uh, introducerea obligatorie a ABS sau C și CBS sau a ambelor sisteme din 2017. Am uh, făcut prima schimbare ar fi introducerea ABS-ului din 2016, a doua schimbare ar fi extinderea acestor um, cerințe și la vehiculele existente și ultima modificare uh, cuprinde introducerea obligatorie a sistemului CBS. Am uh, identificat uh, impactul principal pe baza evaluării comisiei, am analizat uh, costul de producere și am comparat costul cu reducerea numărului de accidente și reducerea gravităților acestora. E vorba de am mai plecat și la premisa că um, raportul ar fi de 30-70 între motocicletele ușoare și grele. Costul uh, introducerii ABS-ului ar fi de 500 de euro la fiecare motocicletă, introducerea CBS-ului ar costa 250 de euro, dar de fapt uh, costurile reale ar fi mult mai mici, cam de 5 ori mai mici. Uh, am mai uh, luat în calcul și eficiența introducerii acestor sisteme ABS și CBS. Ne-am bazat pe raportul TRL. Ei uh, s-au bazat pe uh, cifrele estimative din multele studii care s-au efectuat în acest domeniu. Am uh, calculat uh, rata deceselor care ar fi prevenite uh, prin introducerea um, acestor sisteme la diferite tipuri de motociclete. În final, am uh, evaluat um, și numărul de uh, accidente grave și decese evitate prin introducerea acestor sisteme. Există multe cifre care uh, apar în mai multe rapoarte, dar acestea sunt cifrele pe care le-a folosit Comisia în evaluarea sa de impact. Pe baza acestor uh, premise am dus, uh, am uh, tras și câteva concluzii în ceea ce privește costurile și beneficiile la categoriile de motociclete ușoare tip A1 sau tip A2 și A3. Am constatat că această măsură ar implica costuri care depind de eficiența ABS-ului și totul se calculează de fapt în decese evitate sau de uh, situațiile în care, în loc de deces, uh, cel puțin uh, se ajunge la, un, uh, la o rană gravă. E vorba de um, costuri de un milion de euro care ar fi evitate în fiecare caz. Diferența, bineînțeles, diferă de la tipul de motocicletă, de, un tip de motocicletă la alta. Uh, dacă s-ar introduce ABS, s-ar evita foarte multe decese și acest lucru aduce, bineînțeles, la economii în sistemul de sănătate. De, în fine, și în uh, cazul accidentelor grave la fel. Costul net ar fi redus uh, semnificativ. 95% Uh, din aceste reduceri s-ar face dacă s-ar introduce ABS-ul la toate vehiculele existente. Uh, vehiculele mai ușoare sunt mai ieftine la consumator și dacă s-ar introduce obligatoriu ABS pe toate uh, vehiculele, uh, acest a reprezenta o creștere cu, 80 la, uh, cu 18%, cu până la 18% a prețului uh, unui vehicul pe două roți ușor. Însă, dacă s-ar introduce ABS pe toate uh, motocicletele, pe toate vehiculele cu două roți, s-ar, uh, s-ar evita în jur de 155 de decese din 2016 în 2021. Însă dacă ABS-ul nu va fi la fel de eficient, reducerile ar fi doar de 1,9 miliarde de euro în costul sistemelor de sănă, în sistemul de sănătate. În scenariul de bază, avem scenariul de bază, avem apoi propunerea comisiei și avem apoi situația în care s-ar introduce aceste modificări, adică s-ar, intro- s-ar uh, introduce uh, sistemele de diagnosticare la bord pentru uh, motorete și uh, pentru alte vehicule pe două roți până în 2021. Uh, deci avem OBD1 și OBD2, diagnosticarea la bord um, și e vorba de vehicule ușoare din categoria L3E. În cazul motoretelor, am introdus și uh, cerința existentă. Dar la uh, motorete ar fi obligatoriu doar sistemul de diagnosticare la bord de tip 1. Am uh, identificat costul instalării acestui nou element la motorete și uh, reducerea emisiilor. Acesta ar fi uh, primul beneficiu cel mai important. Există însă și alte beneficii pe care le-ar uh, implica instalarea unui astfel de sistem la motorete, dar ele sunt uh, fie prea mici, fie prea dificil de cuantificat, pentru că sunt foarte multe chestiuni care nu pot fi determinate cu precizie. De asemenea, am făcut o analiză cost-beneficii. Am uh, presupus că OBD1 este practic un produs, o marfă, 11 euro pe vehicul. Acestea sunt uh, date bazate pe estimările Departamentului de Transport. Costul unui al doilea stadiu al unui sistem de diagnoză ar fi de 36 de euro pe vehicul, așa am estimat noi. <coughs> Și din nou aici sunt diverse alte cifre. Avem o abordare destul de conservatoare. Iar de desubt vedeți ce înseamnă aceste cifre, adică ce procent din prețul de vânzare cu amănântul reprezintă aceste costuri. Utilizând aceste ipoteze, am calculat costul net adițional, care ar fi de 130 de milioane de euro pentru această măsură și, ca și înainte, principala cauză este extinderea cerinței la tipurile deja existente de vehicule. E ușor de înțeles de ce se întâmplă acest lucru, pentru că tipurile de vehicule existente reprezintă o o parte mult mai mare decât noile intrări. Considerăm că ar fi undeva la 80% în fiecare an. Iar această, acest diapozitiv vă arată uh, cum se împart aceste efecte pe diferitele tipuri de motociclete. Uh, ne-am uitat și la beneficiile din punct de vedere a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, de noxe, uh, și se sugerează că efectele amendamentelor IMCO asupra emisiilor vor fi minime, în sensul că nu prea se văd pe grafic, dacă le introduceți. Și ultima măsură la care ne-am uitat se referă la calendarul pentru standardele de emisii. Propunerea inițială a Comisiei Europene era uh, să se introducă Euro 3 pentru 2014 pentru cele noi și pentru cele existente din 2015 și apoi Euro 4 din 2017-2018 și Euro 5 din 2020 și 2021 pentru tipurile deja existente. Amendamentele IMCO propun uh, o abordare în trei pași și o introducere mai rapidă a pasului Euro 4 în 2016, respectiv 2017, pentru uh, tipurile noi și pentru tipurile deja existente. Ca și înainte, am examinat costul de implementare din nou se, din ce am putut constata vor fi reduceri minime de emisii uh, Bine, prin cerințele Euro 4 reducerea emisiilor este foarte mare, însă pentru că atât de puține vehicule sunt afectate de propunerea Comisiei, eh, rezultatul general, reducerea generală nu este foarte, eh, foarte mare. A existat o problemă privind competitivitatea fabricanților europeni de motociclete. Ah, din cauza cerințelor mai uh, dure, noilor tehnologii și mai departe, toate aceste lucruri ar putea să dea industriei europene un mare avantaj pe piețele internaționale. Acest lucru este uh, uh contrazis de fabricanți care spun că vor fi uh, tarife vamale mai înalte pe piețele principale de export, însă nu am încercat să cuantificăm aceste probleme. Am folosit estimări de cost, așa cum uh, sunt uh, ele determinate în raportul LAT, raportul care a fost folosit de, în evaluarea de impact a Comisiei. Costurile uh, ar putea să fie mult mai înalte, în cost de 50 de euro sau de 200 de euro. Și asta poate reprezenta o creștere uh, semnificativă în prețul de vânzare, mai ales dacă ne uităm la costurile mai mari și ne uităm și la mopeduri care sunt uh, evident mai ieftine. Unul din lucrurile pe care le-am examinat pe baza noilor date se referă la câte vehicule se conformează deja noilor limite de emisii propuse de IMCO. Uh, ne-am bazat pe date de la autoritatea germană în domeniul omologării vehiculor și matriculării acestora și am văzut că aproximativ un sfert din vehicule nou înregistrate îndeplinesc deja noile standarde deși am constatat că asta nu include și cerința de durabilitate, deci eh, sunt măsuri luate privind noile vehicule și nu încercăm să cuantificăm ce s-ar întâmpla dacă uh, am ieșit din mainstream. Apoi, folosind presupunerea că 25% dintre motociclete deja se conformează noilor standarde și folosind uh, un cost relativ redus de 50 de euro pe vehicul și pornind de la presupunerea uh, raportului nostru, am obține un cost net adițional de 16 milioane de euro pentru această măsură. Dar uh, acest cost ar putea fi chiar mai mare în funcție de factorii pe care îi luăm în considerare dar evident noi considerăm că e un cost mic. Acestea au fost uh, concluziile studiului nostru de impact. Președintele, mulțumesc foarte mult. Ar fi e foarte bine că am avut uh, uh, copii ale acestor diapozitive pentru că am putut urmări toate aceste date. Ce vreau să fac acum este să invit pe raportorii din umbră să facă comentarii și să pună poate întrebări și de asemenea să invităm raportorul uh, nostru să ia cuvântul primul pentru că el știe mai multe despre această problemă decât oricine altcineva. În special dacă, vreau să știu dacă consideră că uh, această evaluare de impact uh, îl face cumva să ceară orice schimbare în poziția Comisiei noastre sau a Comisiei Europene. Uh, și care consideră că sunt implicațiile. Și pe aceea o să rog toți raportorii din umbră, domnul Westerwell, domnul Menders, doamna Rule și de asemenea și eu voi lua cuvântul poate la sfârșit. Dar mai întâi domnul Van, doamna Van der Kamp. Domnul Van der Kamp, mă scuzați. Mulțumesc. Uh, A fost foarte interesant să ascult uh, această Uh, prezentarea studiului de impact. În introducere ați spus că uh, trebuie să ne asumăm responsabilitatea și, într-adevăr, luăm foarte în serios această chestiune. Mă bucur să uh, mă bucur că am cerut această evaluare de impact și am făcut presiuni pentru ca ea să se facă, pentru că ea oferă ne ajută să înțelegem mai bine ce facem și ce vrem să realizăm. Aș vrea să vă reamintesc că această directivă a fost uh, creată pentru ca industria europeană a motocicletelor să fie mai competitivă atât în Europa cât și în afara Europei. În viitor, o industrie competitivă trebuie să fie o industrie curată și trebuie să privească în uh, viitor. Acestea sunt uh, lucrurile de la care trebuie să plecăm și cred că această evaluare de impact nu respectă acest scop. Rezultatele nu ne oferă niciun fel de soluții din punct de vedere al dezbaterii pe care avem noi. Această dezbatere este mult mai nuanțată decât mm, ne-au arătat cei care au făcut acest studiu. Prima critică pe care o am de făcut uh, se referă la uh, cei pe care i-am intervievat, cu cine au vorbit și ce au, uh, cu ce au rămas din aceste discuții. ASEM, sigur, mă bucur că ASEM a fost implicat aici, se simte impactul lor, însă presupunerea că ABS-ul ar consta 500 de milioane de euro 500 de euro, mă scuzați, pentru fiecare motocicletă în parte, e o greșeală. Întreaga, întregul calcul se bazează pe acest cost de 500 de euro, care sigur va crește în următorii ani, nu se va reduce și asta pare să fie o declarație ciudată. Următorul punct se referă la uh, abordarea uh, privind valoarea netă actuală. În termeni tehnologici, ce m-a uimit pe mine în prezentarea cercetătorilor a fost că această metodă este destul de îngustă și nu acoperă toate aspectele pe care un studiu ar trebui să le examineze. De exemplu, ABS-ul pe o motocicletă ușoară, pe categoria motocicletelor ușoare. De asemenea, mă îngrijorează că există confuzie în ce privește diversele tipuri, diversele categorii. Avem uh, calendarul exprimat în documentul Comisiei privind tipurile existente de vehicule și noile tipuri de vehicule. Și cred că această diferențiere nu cred că și-a găsit uh, reflectarea în raportul cercetătorilor. În ce privește numărul de accidente fatale, Uh, cred că aici cifrele sunt interesante. 383 în categoria grea și în categoria ușoară ceva mai multe, dar acestea sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare când examinăm uh, aceste chestiuni. În ce privește introducerea uh, BD2 și costurile acestora, am o problemă aici, totul devine mai scump. Pot să înțeleg asta, dar dacă vreau să compensez costurile întregii operațiuni, cred că introducerea calendarului OBD, uh, la care și noi ne-am gândit, uh, trebuie să fie secundată de uh, standardele privind emisiile și cred că concluziile cercetătorilor în legătură cu competitivitatea industriei motocicletelor uh, sunt o idee foarte bună pentru că acum noi căutăm să avem ținte cât mai ambițioase. Dacă ne uităm la China, Indonezia, vedem că sunt probleme enorme legate de poluare și dacă vrem să promovăm vehicule electrice, de exemplu, trebuie să fim mai ambițioși în legătură cu standardele Euro 3, Euro 4 și cred că costurile de 60 de milioane de euro sunt uh, acceptabile. Domnule președinte, întrebarea noastră specifică a fost uh, dacă acest studiu ne dă motive să ne schimbăm poziția în Comisia INCO. Răspunsul meu este nu. Cred că cifrele sunt prea controversate. Uh, nu le putem traducem niște concluzii foarte clare. Cred că trebuie să continuăm activitatea noastră în mod informal, împreună cu uh, Comisia și Consiliul pentru a obține soluții. Știu că președinția daneză este pregătită să facă compromisuri și putem uh, lua notă de această evaluare, dar să continuăm cu contactele noastre informale. Mulțumesc, doamna Vesna. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi și colegi. Înainte de a intra în detaliu în ceea ce privește studiul, aș dori să vorbesc despre mm, votul referitor la uh, ajungerea la o înțelegere în, în prima lectură. Reprezint uh, grup, reprezint opinia grupului meu care este de acord uh, să respecte calendarul, și anume de a intra într-un dialog tripartit referitor la raportul Panserii. Cred că domnul Van den Kamp ar trebui să primească mandatul de negociere. Acum, în ceea ce privește studiul London Economics, am câteva întrebări referitor la uh, cei care au realizat acest studiu. În primul rând, cine realizează, cine produce sistemele antiblocare? producătorii de motociclete sau furnizorii. În majoritatea situațiilor e vorba de furnizori. În al doilea rând, dacă doresc să știu care este prețul unui sistem ABS, întreb atunci producătorul sau furnizorul sau poate pe amândoi. De ce singurul uh, temei, singura justificare provine de la Asociația Producătorilor? Nu avem nici uh, o informație referitoare, nicio informație din partea furnizorilor. Pe, la pagina 10 a studiului, spuneți că ați fi întrebat furnizorii după informații din partea Asociației Furnizorilor, niciun furnizor nu a fost întrebat sau măcar contactat de către dumneavoastră. Care este explicația dumneavoastră aici? În consecință, întrebarea mea este cum putem evalua costurile unui sistem fără a întreba acele, acea persoană care construiește respectivul sistem. După părerea dumneavoastră, 500 de euro reprezintă valoarea realistă a sistemului ABS. Cunoașteți valoarea actuală a sistemului uh, ABS în cadrul motocicletei Yamaha XY6? În realitate, prețul um, sistemului ABS în această motocicletă e ceva mai puțin de 500 de euro. Prețul este de 120 de euro în această situație. Încă un aspect care mi-a tras atenția în studiul dumneavoastră. Porniți de la premiza că în 2016-2017 ABS va fi introdus în mod obligatoriu, lucru care va face ca prețul ABS să crească. Mi se pare un uh, proces unic uh, în industria automobilistică sau a motocicletelor. Domnule Harbour, dumneavoastră, domnule Harbour, dumneavoastră proveniți din industria automobilistică. Dumneavoastră, cred că nu sunteți de acord că această teză um, că această teză contrazice experiența din industrie. De ce va deveni mai scump pentru producător dacă va avea caracter obligatoriu? și de ce în fiecare an prețul va crește în plus? Aceasta este întrebarea la care aș dori să mi se răspundă. Pentru mine, pe lângă punctele abordate, mai există o serie de multe altele care mă fac uh, care nu sunt pe placul meu. Nu sunt de acord cu felul în care ați prelucrat datele și felul în care ni le-ați prezentat. Datele au vechime de un an și studiul TEREL și studiul comisiei de asemenea. Domnilor și domnilor, credeți că uh, și noi, uh, eurodeputații, putem citi aceste studii și putem să tragem pentru noi propriile noastre concluzii? Domnule Manders, vă mulțumesc, domnule președinte. Da, sunt de acord cu antevorbitorii mei. Cred însă că este un raport încurajator care pare să scoată în evidență că suntem pe drumul cel bun. Ne aflăm încă pe drumul cel bun. Suntem, din punct de vedere economic, cel mai bogat continent din lume Iată de ce ne putem permite motoare cu un nivel de siguranță mai mare, lucru care se aplică și embarcațiunilor, bineînțeles. Și trebuie să plănăm inițiativa în acest domeniu, trebuie să dăm un exemplu celorlalți. Trebuie să putem să ne exportăm standardele în jurul lumii. Dacă producătorii din afara continentului european nu pot să-și exporte produsele în Uniunea Europeană, atunci nu vor adopta standardele europene pentru a putea face acest lucru. Aceste standarde stricte, uh, într-adevăr, nu se vor bucura de apreciere chiar la început, dar pe termen lung, cu siguranță că nu vor, duce, nu vor provoca o reducere a numărului de locuri de muncă. O altă întrebare se presupune că va fi nevoie de o investiție suplimentară de 380 de milioane de um, euro și poate că putem salva 380 de mii eh, vieți și cât eh, costă de fapt o viață umană dacă putem salva uh, un loc de muncă cu o investiție relativ minoră da, și lucru care ne va permite să continuăm cu munca noastră așa cum am făcut până acum. Cred că raportul scoate în evidență că ne aflăm pe drumul cel bun, după cum vă spuneam. Eu credeam că, în practică, s-ar fi putut să ajungem la alte rezultate. Oricum, un alt aspect pentru a completa spusele raportorului, amendamentul meu referitor la o iluminare mai bună care ar putea îmbunătăți siguranța nu a fost acceptat, din păcate, de acest de această comisie parlamentară, însă eu am vorbit cu expertul comisiei care a spus că a fost inclus totuși deoarece în anexa 8 există o trimitere la cerința de a introduce alte norme. Iată de ce Mă bucură faptul că iluminarea laterală a fost introdusă, cu toate că nu a fost acceptată de această comisie parlamentară. Doamna Rule, vă mulțumesc. Aș dori să abordez spusele domnului Manders. Dânsul a spus că este mulțumit cu raport. Eu aș putea, pot să vă spun doar că nu sunt mulțumită cu analize, deoarece nu cred că ne duce cu un pas înainte, ci din potrivă uh, ne face să retrocedăm. Aș dori să ridic întrebarea cum, put, cum se fac aceste analize, deoarece costă Parlamentul o sumă frumușică. Eu aș dori să subliniem de la început că există un conflict de interese între producători și furnizori și că acest conflict uh, de interese ar trebui să fie elaborat în studiu. Lucru care pentru mine ar presupune ca ambele perspective să fie echilibrat reprezentate în studiu și uh, lucru acesta nu se regăsește în studiu. Aș dori mai mult uh, claritate în ceea ce privește întrebarea referitoare la relația cost-preț. ne-am confruntat întotdeauna cu această problemă atâta timp cât uh, un anumit, o anumită componentă nu are caracter obligatoriu. De exemplu, când a fost vorba de catalizator, ne-am confruntat cu această situație cu alte instrumente care la început au fost considerate ca fiind uh, mult prea scumpe și odată ce acestea au fost introduse cu caracter obligatoriu, prețul acestora a scăzut enorm. Iată de ce aș dori să um, analizăm cât de mult introducerea obligatorie a unui produs duce la scăderea costurilor și aș fi avut o ba- bună bază de justificare pentru acest lucru, lucru care nu s-a făcut din păcate. n am aștepta ca costurile accidentelor și uh, costurile emisiilor, costul deceselor, de asemenea, ar, ar trebui să fie luat în considerare, deoarece contribuie la costul general al unui uh, produs și, de asemenea, costul introducerilor sistemelor de ABS și de diagnosticare la bord un uh, mic comentariu din partea mea, spune domnul președinte, la un punct precis care nu a fost ridicat. Uh, îngrijorarea mea în analiza referitoare la AVS viza vehiculele de mici dimensiuni, unde s-a presupus introducerea unui sistem de frânare combinat care poate ar fi mai simplu și mai ieftin decât uh, ABS. Am văzut că ați introdus un amendament specific referitor la acest aspect, care confirmă părerea mea Uh, referitor la această deosebire, o deosebire în eficacitate pentru motoretele cu viteze reduse, în comparație cu introducerea ABS, care presupune un cost ridicat conform datelor dumneavoastră. În general, însă, sunt de acord cu observațiile făcute de colegii mei. Uh, domn sau doamnă? Doamna Roidova, dumneavoastră doreați să interveniți. Vă rog să fiți succintă, deoarece vom uh, reveni la o concluzie. Doamna Gebhardt, doreați să interveniți de asemenea? Vă rog, dacă puteți să fiți succintă, pentru ca și comisia să poată primi cuvântul. Da, vă mulțumesc. Am să încerc să fiu cât se poate de succintă, deoarece Uh, doamna Lul a spus deja tot ce se putea spune. Sunt îngrijorată de faptul că nu dispunem de un studiu de impact asupra sănătății și vieții oamenilor, asupra deceselor. Nu sunt sigură de corectitudinea acestei abordări în ceea ce privește acest tip de vehicule. Ar trebui să le permitem uh, statelor membre să accepte anumite deosebiri, deoarece dacă aceste vehicule ar fi să întrunească condițiile din alte state membre, s-ar putea să se confrunte cu o serie de probleme. O întrebare adresată tuturor raportorilor, cât de convinși sunteți că Um, vehică, motoretele cu uh, motoare atașe, atașate ar trebui să fie permise, ar trebui să poată circula pe pistele pentru biciclete, deoarece ar reprezenta un pericol pentru biciclete. Domnul președinte, acest lucru nu este acoperit de um, această propunere de regulament. Doamnă Gerhardt. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu voi fi succintă. Am uh, urmărit cu interes discuția. Trebuie să recunosc că nu m-am ocupat prea mult uh, de acest subiect și nu am uh, citit nici studiile relevante. Am auzit însă din partea raportorului și din partea aproape tuturor raportorilor din umbră critici aduse la calitatea acestui studiu de impact. Și cred că e, sunt critici justificate pe care trebuie să le luăm cât se poate de în serios, deoarece e vorba de fonduri din partea contribuabililor care sunt alocate și noi uh, putem fi trași la răspundere de către uh, cetățenii europeni referitor la cum cheltuim aceste fonduri. Iată de ce cred că în această dupămasă, la ședința la coordonatorilor, trebuie să introducem un punct referitor la alocarea de studii de impact, felul în care sunt făcute și calitatea acestora, deoarece nu e prima dată când ne confruntăm cu um, aceste critici și trebuie să le luăm în serios. Eu, una, nu sunt dispusă ca Parlamentul să cheltuiască prost aceste fonduri din partea contribuabililor. Domnule președinte, da, sunt convins că vom uh, discuta acest punct în ședința de după masă. Domnule Jean. Domn. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Două comentarii. Primul în legătură cu procedura și al doilea în legătură cu conținutul raportului. Privitor la procedură, Comisia apreciază faptul că Parlamentul poate efectua evaluări ale amendamentelor de compromis, că Parlamentul poate examina în detaliu eventualele costuri și beneficii ale amendamentelor. În special atunci când amende, amendamentele uh, se referă la chestiuni care erau uh, uh, care sunt diferite față de propunerea inițială a Comisiei. Deci, uh, în ceea ce privește procedura, abordarea, suntem de acord cu inițiativa dumneavoastră și credem că este un lucru care poate îmbunătăți calitatea și eficiența regulamentelor europene în privința raportului în sine. Acest raport uh, cuprinde, în opinia noastră, anumite elemente informative, dar uh, nu putem spune că acest raport cuprinde toate elementele necesare pentru a evalua, din punct de vedere al costurilor și beneficiilor, toate măsurile propuse. Din motive care au fost deja uh, menționate de, uh, de mai mulți deputați europeni. Deci credem că raportul, da, cuprinde câteva elemente, dar nu putem spune că în privința tuturor celor trei subiecte discutate deținem de toate elementele necesare pentru a face o evaluare în cunoștință de cauză avem nevoie de alte elemente legate de prețuri, de costuri și uh, care să țină cont și de variabile. De exemplu, OBD-urile au uh, o valoare nu doar uh, de mediu, nu doar bună din punct de vedere a mediului, ci și pentru că uh, permit și uh, alte uh, tipuri de intervenție. Noi considerăm că raportul este interesant, că aduce câteva elemente, dar că acestea nu sunt complete și nu permit o evaluare uh, finală din partea noastră a propunerilor efectuate de Parlament, propunerilor Parlamentului. Mulțumesc! Nu mai avem prea mult timp la dispoziție, dar uh, Cred că le voi da celor de la London Economics ocazia de a uh, lua cuvântul încă o dată. Domnule Găul, dacă doriți uh, să răspundeți acum la câteva comentarii, aveți cuvântul, după care îi voi da cuvântul lui domnul Ivan Decam pentru concluzie. Regarding the scope of the impact assessment, this was deliberate. Doream să vă spun în ceea ce privește studiul de impact, domeniul de aplicare al acestuia a fost extrem de redus, iată de ce aspecte precum uh, impactul introducerii cu caracter obligatoriu a anumitor componente, prețul presupus implicările din ceea ce privește, în ceea ce privește costurile uh, a reducerii emisiilor, costul uh, sistemelor ABS în ceea ce privește nu doar decesele, ci și accidentele ușoare, nu au intrat în sfera studiului de impact și acest lucru se datorează în parțial timpului redus pe care l-am avut la dispoziție. În ceea ce privește costul sistemelor ABS pe care l-am estimat la 500 de euro. E adevărat că nu am la legătura cu producătorii, însă eram la curent cu estimările de cost ale acestora, lucruri pe care le-am uh, menționat în raport. Am considerat această sumă de 500 de euro ca fiind, una cea mai, ca fiind cea mai reprezentativă bazată pe observațiile actuale și anume analiza diferențelor de preț, uh, în cadrul modelelor comercializate la ora actuală, prevăzute cu ABS. Cred că e un lucru foarte important, deoarece pentru alte tipuri de cost, de exemplu presupuse de introducerea unor limite mai stricte de emisii sau introducerea sistemelor de diagnosticare la bord, am introdus niște um, estime ceva mai scăzute și în respectiva situație am fost într-adevăr criticați de producători de alem. Sunt într-adevăr la curent cu faptul că anumite motociclete um, au uh, un preț mai scăzut. Gama de preț variază, însă acea estimare de 500 de euro pentru ABS pare rezno- rezonabilă. Nu am avut însă timpul uh, necesar la dispoziție pentru a analiza dacă introducerea obligatorie va presupune o creștere sau scăderea prețului. Noi presupunem într-adevăr că prețul va crește, având în vedere o rată a inflației de 2% anual lucru care, bineînțeles, după, încă o dată se aliniază um, la studiile anterioare realizate în acest domeniu. Cam atât. Mulțumim. Domnul Van de Camp, am să vă las să conchideți pentru a ne spune cum vom continua. Ik trek even als uh, eh, concluzie dat uh, de over... Mulțumesc, domnule președinte. O concluzie doresc să trag, și anume că majoritatea membrilor comisiei noastre sunt și mai convinși că amendamentele pe care le-am adoptat sunt corecte. Desigur, au avut loc anumite discuții, de exemplu în legătură cu uh, observația dumneavoastră în legătură cu introducerea ABS-ului la uh, scutere ușoare și la motorete, dar nu cred că trebuie să ne schimbăm abordarea politică. În al doilea rând, mâine aș vrea ca să mi se dea uh, mandatul de a discuta cu Comisia și Consiliul pentru a ajunge la, uh, la amendamente de compromis uh, optime. După cum știți, cu toții am fost uh, foarte implicați în acest subiect și uh, în uh, timpul președinției daneze cred că trebuie să încercăm să ajungem la un acord final. Deci asta înseamnă până la 1 iunie. Dacă îmi dați mandatul până mâine, eu împreună cu raportorii din um, umbră vom continua buna noastră cooperare pentru a ajunge la o concluzie încununată de succes a lucrărilor noastre și uh, îl voi, voi discuta cu domnul Jean și cu Consiliul uh, cu toată um, atenția. Da, cred că uh, doamna Gebhardt a plecat, dar cred că doamna Westervel este de acord cu acest lucru. Putem vota mâine. Domnule Schwab, sunteți dumneavoastră de acord? Da. Doamna Rule, domnul um, Manfred, uh, cred că toată lumea va fi de acord. Eu propun să votăm uh, mâine la începutul voturilor în legătură cu mandatul de negociere pe care vi-l vom acorda. Sunt convins că uh, vom avea cel puțin jumătate din membrii comisiei de față. Data trecută mai țineți minte ce s-a întâmplat. Domnule Harbour, nu vom face aceeași greșeală și mâine. Bun, mă voi asigura um, că primul punct um, din lista de vot mâine va fi mandatul pentru negociere în privința procedurii. Unul dintre obiectivele efectuării unei evaluări de impact este ca uh, dumneavoastră, ca principal negociator din partea comisiei noastre, să, pu- să poți apăra amendamentele noastre. Eu cred că avem uh, suficiente informații suplimentare pe care le putem folosi la negocierea cu Consiliul pentru a susține uh, punctul de vedere al comisiei noastre. Uh, de aceea, din acest motiv, cred că este important să comandăm studii. Sunt sigur că, doamna Gebhard, dumneavoastră și alți uh, membri vor fi consultați în legătură cu estimările care se, au, uh, care se folosesc, pentru că cu siguranță acest studiu îl vom folosi și uh, pe viitor, pentru că ne obligă procedura, dar acest lucru se va combina cu informațiile de care dispun și celelalte părți uh, interesate și uh, ne va, face să, ne va ajuta să facem progresele. Mulțumesc celor de la London uh, Economics pentru ajutor, îi mulțumesc și reprezentantului Consiliului, Filip, mulțumesc pentru contribuția ta la discuții. Și încheiem acest subiect Trecem la un nou studiu pe care l-a comandat comisia noastră legat de implementarea codului VAMAL modernizat. Această discuție vine la momentul potrivit, deoarece comisia chiar a adoptat varianta reformată pe 20 februarie. Ei vor veni ulterior să ne prezinte propunerea în detaliată și uh, pentru noi uh, e foarte interesant să avem câteva informații de fond pentru că domnul Șemeta va veni uh, Uh, mai târziu, uh, pe la 11 și jumătate și uh, dacă avem aceste informații putem adresa și întrebări în cunoștință de cauză. Autorii studiului sunt undeva în spatele sălii. Ei sunt de la Price Waterhouse Coopers, biroul Belgia, Olanda, domnul Tisfeld, domnul Lejor, domnul Els, domnul Blaine și domnul Bogarts și încă un domn de la PricewaterhouseCoopers sunt de față. Avem o echipă întreagă de experți. Doamna Lejourn va uh, vorbi despre acest studiu. Uh, raportorul nostru va veni uh, imediat de la Comisia AFET și vor veni și raportorii din umbră care se ocupă de acest subiect. Avem și un reprezentant al Comisiei, desigur, alături de noi. Bun venit! Spun bun venit echipei care se ocupă de vămi de la Comisie. Vă voi da și dumneavoastră comis, eh, cuvântul la un moment dat. Doamna Lejeune, ave, Lejeune, aveți cuvântul. În dosar aveți și copii ale prezentării în PowerPoint. Mulțumesc, Bună dimineața, domnule președinte, bună dimineața, domnilor și domnilor. Este o onoare pentru noi să vă prezentăm uh, studiul pe care l-am efectuat pentru dumneavoastră, pentru Comisia dumneavoastră în legătură cu implementarea codului VAMAL modernizat. Voi trece imediat la pagina 3, uh, pentru că ați prezentat dumneavoastră echipa. Voi uh, începe prin a vă uh, prezenta câteva informații de fond privind importanța vămii, apoi voi vorbi despre strada de aplicare a studiului, despre metodologie, voi trece în um, revistă colectarea datelor, voi vorbi despre câteva recomandări și despre cerințele minime și despre lista de verificare pentru uh, munca noastră din viitor în legătură cu acest subiect foarte important. Voi începe prin a vorbi despre importanța vămilor. Studiul se ocupă de implementarea codului vamal modernizat, dar uh, importanța reală a vămilor și de ce, uh, de ce este uh, important efortul care se depune la ora actuală. Autoritățile vamale supraveghează um, comerțul internațional. E vorba de 13 miliarde de euro din 2009 ca cifră de uh, Um, cifră rulată, e vorba de uh, resurse tradiționale, resurse uh, proprii tradiționale ale Uniunii Europene, lucru care reprezintă mult din bugetul um, comunitar. Pe 2012, bugetul UE este de 19 miliarde de euro. În plus, autoritățile vamale verifică și validează în jur de 200 de milioane de declarații vamale în fiecare an. În final, autoritățile vamale sunt uh, implicate în procesul permanent de modernizare. O parte importantă a uh, modernizării reprezintă uh, procedura electronică de verificare vamală. Toate informațiile și datele furnizate sunt verificate electronic și schimbate, și schimbate electronic. O mare parte a bugetului uh, propus uh, este alocată vămilor. Vom reveni la acest punct ceva mai târziu. În ziua de azi, autoritățile vamale operează uh, pe baza a 27 de sisteme informatice separate. Fiecare operator individual are nevoie de o interfață cu sistemul național al statului membru um, în care operează. Deci dacă operează în mai multe state, trebuie să aibă o interfață prin care să comunice cu fiecare sistem din fiecare stat membru. Pentru a vă prezenta um, în perspectivă eforturile noastre, îi voi da cuvântul colegului meu, care va prezenta sfera de aplicare a acestui studiu. On the 20th of June 2011 we started this Mulțumesc. În iunie 2011 am început acest studiu uh, privind condițiile și provocările implementării unui cod uh, vamal uh, modernizat. L-am finalizat săptămâna trecută, chiar atunci când Comisia a adoptat codul reformat și modernizat al codului vamal. Până în 2013, pe 25 iunie, acest cod va trebui implementat și Uh, trebuie să indicăm în primul rând dacă această dată este fezabilă, în al doilea rând să identificăm problemele uh, actorilor implicați din punct de vedere juridic, tehnic sau operațional, care ar putea pune în pericol o astfel de implementare. Și în al treilea rând să oferim o listă și orientări tehnice pentru Parlamentul European pentru condițiile de implementare ale codului VAMAL modernizat. Metodologia acestui studiu se bazează pe patru faze în primul rând, un document de studiu și uh, date colectate prin consultarea actorilor implicați. Aceștia a fost Comisia, Curtea de Audit, opt autorități vamale naționale, cinci organizații europene și 16 organizații naționale de afaceri și, de asemenea, reprezentanții ai IMM-urilor. Am evaluat provocările și condițiile de implementare a unui cod uh, vamal modernizat. Din această evaluare am uh, extras câteva recomandări, printre acestea obligația de a implica Parlamentul European în faza de implementare. Faza 1 ar include dezvoltarea cadrului de asistență și a chestionarelor. Faza a doua se referă la concluziile colectării de date. O să vă duc direct la această imagine privind uh, concluziile. Prima concluzie importantă este că Uh, pentru comerț, modernizarea codului vamal este extrem de importantă. Mai mult, conceptul de uh, uh, concepturile vamale au nevoie de o extindere către TVA și accize pentru a crește beneficiile comerciale. Acest exemplu ilustrează în mod clar faptul că eforturile de e-guvernare ar trebui să fie coordonare, coordonate. Uh, mai e nevoie de oarecare asistență, așa cum puteți vedea în uh, diagramă, altminteri, uh, pentru ca procedurile să poată rula în paralel. Multe dintre concluziile cheie sunt integrate în recomandări, cum ar fi pe acest slide care se vorbește, ca în care se vorbește despre o strategie comună și nevoia unei armonizări a interfețelor drept un facilitator cheie al comerțului o abordare de IT centralizată și utilizarea tehnologiilor cum ar fi cloud computing-ul sau aplicațiile la distanță ar trebui să fie evaluată. În ce privește consultarea statelor, am ajuns la concluzia că unele state membre sunt gata să-și înlocuiască sistemele naționale cu sisteme operate la nivel central, în timp ce alte, membre, alte state membre ar dori să-și păstreze aceste sisteme evoluția centrală și dezvoltarea centrală a unor sisteme naționale putea fi luată în considerare. De fapt, doar două state membre au fost împotriva ideii. 95% din cei care au fost intervievați uh, preferau una, o abordare IT centralizată. Implementarea operațională a codului modernizat uh, constă în pregătirea uh, oamenilor și oferirea unor informații corecte și la timp și în cantitate suficientă majoritatea reprezentanților comerciani consideră că nu sunt suficient informați. În faza 3 evaluăm uh, uh, concluziile noastre și veți avea mai multe detalii în studiul nostru. Și în faza 4 uh, sunt uh, recomandările noastre. Recomandarea noastră generală este reprezentată aici și include patru procese care ar trebui să fie acoperite într-un cod uh, modern, general și integrat. Procesul de implementare este în portocaliu și include codul modernizat, propunerea de reformare, apoi aprobarea, adoptarea actelor de delegate și de implementare și armonizarea legislației naționale. În galben există procesul tehnic de implementare. Acest proces ar trebui să înceapă cu decizii importante în ce privește strategia IT, adică răspunsuri în legătură cu modul în care vom proceda în următorul deceniu pe sisteme IT centralizate sau necentralizate. Odată ce se vor fi luate aceste decizii, Uh, se poate face un plan de implementare care să fie executat și tradus în sisteme IT naționale și uh, sisteme IT ale operatorilor economici. Pentru a ne asigura că aplicarea uniformă a legislației uh, vamale este garantată, trebuie să se facă orientări și, de asemenea, să se organizeze activități de training. Acest proces uh, este reprezentat cu culoarea violet. Apoi, ultima culoare, uh, roșu aprins, uh, indică raport, obligativitatea raportării Comisiei către Parlamentul European care să garanteze o executare strictă a implementării și a planului de acțiune privind implementarea codului VAMAL modernizat. Pe baza informațiilor de la actori implicați privind sistemele europene de IT, am tras concluzia că implementarea ar dura 5 ani în cel mai bun caz, dar ar putea, în cel mai rău uh, scenariu posibil, să dureze chiar 21 de ani. Colegul meu vă va explica ultimele două diapozitive acum. Mulțumesc, Derg. Ceea ce a spus colegul meu duce la o serie de cerințe minime pe care noi considerăm că trebuie să le îndeplinim pentru o implementare. Aveți aici, uh, iarăși, uh, câteva concluzii. Noi considerăm că reformarea ar trebui să fie uh, bazată pe o evaluare mai detaliată, mai ales în ce privește planul de implementare. Reformarea actuală, forma actuală lasă această problemă deschisă. Două recomandări de pe acest diapozitiv se referă la faza de post-implementare, mai întâi considerăm că Curtea de Audit ar trebui să facă un raport privind eficiența operațională a implementării codului modernizat și, în al doilea rând, Comisia ar trebui să facă un raport către Parlamentul European la fiecare doi ani în perioada post-implementare, dar și înaintea implementării ar trebui să facă un raport anual. Dacă uh, traducem asta mai departe într-o seturi de cerințe. Ne uităm pe partea de IT. Mai întâi vedem că există opt uh, recomandări specifice. Prima are legătură cu strategia de IT, care constă dintr-o serie de valori și studii care trebuie făcute, mai ales studii de fezabilitate privind uh, sistem sau abordare centralizată sau descentralizată, evaluare de impact, pe de altă parte, ar trebui să fie un plan de implementare a sistemului MCCIT care să fie în, în armonie cu planul multianual strategic uh, pentru vămi. Ar trebui să fie o analiză cost-beneficii, un studiu privind integrarea altor domenii, în special TVA și accizele. Acestea sunt foarte importante dacă vrei să implementezi uh, o abordare unică. Nu are uh, niciun rost să, dacă nu incluzi uh, toate taxele, celelalte taxe indirecte. Uh, și ultimul comentariu, ar trebui să existe un studiu legat de finanțarea, de resursele care există pentru aceste activități. Și am vrea să încheiem spunând că o implementare pozitivă a codului ar aduce Uh, beneficii mari uh, statelor membre, Uniunii Europene, comerțului, cetățenilor, dar de asemenea ea cere și o implicare a acestor uh, grupuri în implementarea întregului proces. Și un ultim comentariu, acest lucru nu se poate face decât dacă există un management de proiect generalizat care să uh, ghideze în, întreaga, întregul efort. Asta este uh, cam ceea ce am vrut să spunem. Așadar, uh, am încheiat aici prezentarea noastră și suntem uh, dorniți să răspundem la întrebări. Președintele, mulțumesc foarte mult. Cred că ne-ați oferit uh, un rezumat foarte coerent care ridică o serie întreagă de întrebări. Nu știu cât timp vom avea astăzi pentru asta. Poate mai târziu o să-l invit pe domnul Zilinski să comenteze dacă dorește în numele Digitax Sud. Știu că doamna Grip tocmai a ajuns în sală, așadar nu știu dacă sunt colegi care vor să pună întrebări, dar eu am deja câteva întrebări de pornire. Așadar, vreau să vă întreb în legătură cu câteva chestiuni cruciale. Mai întâi, cred că variațiile foarte mari între, uh, diferența foarte mare între scenariul cel mai optimist și cel mai pesimist, între 5 ani și 21 de ani, mi se pare uimitoare pare să fie o variație atât de mare aici. De asemenea, dacă vorbim despre evoluțiile sistemului de IT, de asemenea, uh, un ciclu de 21 de ani, uh, asta înseamnă vreo 10 generații de tehnologie. Deci mi se pare că nu e foarte realist să planificăm la scara asta temporală, pentru că ar însemna că strategia tehnologică ar trebui să fie updatată tot timpul. Deci mă gândeam dacă ați putea să ne dați mai multe detalii în legătură cu motivele pentru care ați spus și ați sugerat că există o, o diferență atât de mare între cel mai optimist și cel mai pesimist scenariu din punct de vedere al uh, implementării operaționale și cred că asta ar fi un, un punct bun de început pentru că s-ar lega de o serie întreagă de alte probleme. Nu știu dacă mai are cineva întrebări. Uh, timingul acesta a fost uh, rezultatul răspunsurilor uh, actorilor implicați și l-am împărțit în trei părți. Partea de implementare juridică, implementarea tehnică și apoi implementarea operațională. Și sigur că asta trebuie făcut într-o anumită ordine și am Mm, am înregistrat aceste cifre de la uh, actorii implicați. Atâta cred ei că va dura. E vorba de uh, companii, dar și de autoritățile naționale. De exemplu, pentru implementarea juridică ar fi nevoie deja de o perioadă între 6 luni până la 5 ani. Și dacă adaugi la asta celelalte elemente, cum ar fi implementarea tehnică de IT, unde pe care am putut să o comparăm cu sistemele IT deja existente, asta poate ajunge de la 5 ani până la 18 ani. Dar asta înseamnă că după această perioadă există o implementare completă. Sigur, pare că este un timp foarte lung, dar e o problemă extrem de complexă, în sensul că toate sistemele de IT Uh, de, a, de până acum să funcționează pe o singură procedură vamală și trebuie să ne asigurăm că birourile vamale pot comunica între ele pe toate procedurile vamale și pentru a avea asta, pentru a obține asta, va fi nevoie de software și de hardware nou care vor trebui dezvoltate. Atunci am o întrebare suplimentară, pentru că ați făcut referință la tehnologiile noi, în special la cloud computing, care ar putea să joace un rol semnificativ în facilitarea unui sistem unificat. Uh, comisia noastră a făcut de asemenea, a comandat de asemenea un studiu privind implicațiile de politici ale acestui concept de cloud computing, mai ales în zona consumatorului, dar cred că e important să ne întoarcem și aici. Nu, nu cred că mi-ați răspuns la întrebarea privind evoluția tehnologiilor. Deci, practic, spuneți că tehnologia poate evolua, evolua în această direcție sau există pericolul ca tehnologia pe care o folosim să fie, să devină uh, învechită. Deci uh, suntem în siguranță din punct de vedere al tehnologiei sau suntem încă într-o uh, fază de tranziție nu, totul va depinde într-adevăr de alegerea strategiei IT. Dar aș ruga pe colegul meu să răspundă la această întrebare pentru că el este un expert în tehnologie. Motivul pentru care am propus uh, să se analizeze tehnologii cum ar fi cloud computing-ul este pentru a uh, vedea Uh, că diversele nivele pot evolua cu o viteză diferită. De exemplu, nivelul aplicațiilor poate fi stabil după 3 ani, pot exista însă tehnologii care evoluează în continuare la nivel tehnic și acestea evoluează cu viteza lor proprie, într-un an sau în 10 ani. Deci, uh, prin aplicarea acestor evaluări, uh, am putut înțelege care, că aceste tehnologii vor evolua cu viteze diferite. Da. Cine mai dorește să pună întrebări? Doamna Schmidt, uh, uh, mă bucur că am reușit să amânăm puțin acest punct, dar din păcate mă tem că ați ratat, domnule Schmidt, uh, comentariul că va dura 21 de ani să implementăm acest semn. Deci poate că nu sunteți atât de entuziast în legătură cu acest lucru. Da, mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat, dar am avut o întâlnire cu parlamentarii naționali la Comisia Econ și am, a trebuit să intervin și acolo. Am studiat uh, această prezentare și am văzut că în cazul cel mai pesimist ar fi vorba de 2033. Nu cred că o să mai fiu în viață în momentul acela. Cum e posibil acest lucru? Asta e întrebarea mea. Și poate că ar trebui să lansez această întrebare către comisie. Cu restul lucrurilor sunt de acord, dar aici asta nu înțeleg. Cum, cum ar putea să se întâmple așa ceva? Estimarea, în estimarea noastră, acest caz cel mai pesimist e cazul normal, ca să spun așa? Am, am uh, acoperit deja această întrebare, dar văd că și doamna ar vrea să pună o întrebare. Și apropo, doream să-i urez bun venit și domnului Baldasari, care este raportorul nostru pentru programul Fiscas uh, are de asemenea posibilitatea să ia cuvântul dacă dorește. Domnule Grip, domnul Baldasari? Da, mulțumesc, uh, domnule președinte. Întrebarea pe care vreau să o pun este aceasta. Dincolo de dificultățile de natură tehnică uh, care au fost evocate oarecum și care ar justifica această perioadă foarte lungă de timp care ar fi costurile pentru consumatori și pentru companii, costurile unei informatizări care ar putea să intre în vigoare uh, după atât de mult timp. Adică nu cred că e posibil să avem o fază de tranziție atât de lungă. Cred că ar trebui, din potrivă, să ne gândim la niște perioade mai scurte de timp și să stabilim uh, care ar fi remediile, care ar fi uh, soluțiile pentru a face sistemul mai uh, funcțional, uh, acest nou sistem cât mai repede funcțional. Vă mulțumesc. Good. Would you like to just perhaps... Da, cred că problema acestui calendar și a tehnologiei sunt lucrurile care ne preocupă cel mai tare. Deci poate ați putea să dați mai multe detalii în legătură cu această situație, pornind de la răspunsurile pe care le-ați oferit deja. Da, sigur că am uh, dat un exemplu al acestui plan general de implementare și am început de la scenariul uh, cel mai optimist de 5 ani până la scenariul cel mai pesimist de peste 20 de ani. Noi considerăm că termenul fezabil de implementare a unui astfel de program ar fi 2020. Asta pentru că alte sisteme IT transeuropene ne arată uh, că avem uh, destulă experiență și putem uh, face progrese și sigur totul depinde de alegerea strategiei de IT pentru că dacă lucrăm cu concepte moderne, cum ar fi cloud computing-ul, standardizarea interfețelor, asta ar însemna uh, că vom câștiga timp. În ce privește costurile pentru comercianți, pentru operatorii economici, acestea nu au fost încă calculate și de aceea am sugerat să facem un studiu din acest punct de vedere, o evaluare de impact și o analiză cost-beneficiu înainte de a începe implementarea planului de acțiune pe IT, pentru că uh, din discuțiile cu actorii implicați a fost foarte clar că ei nu, nu își dau seama uh, cum vor evolua lucrurile și că totul depinde de cât de centralizat și standardizat va fi sistemul uh, și începește costurile, am avut răspunsuri de la 50.000 de euro până la 2 milioane de euro pentru o companie. Așadar, de fapt, nimeni nu a făcut exact aceste calcule. Poate aș vrea să adaug și eu ceva aici. Uh, după opinia noastră, totul depinde de existența sau non-existența unei strategii IT Uh, bine făcute și bine dezvoltate. Aceasta este preocuparea pe care o avem în legătură cu reformarea actuală. Deci nu e nevoie doar de un plan de lucru pentru IT. Avem nevoie de un plan complet de implementare unde să există o strategie. Dacă asta se întâmplă, noi credem că lucrurile se pot face mult mai repede decât în scenariul cel mai pesimist. Deci nu e punctul nostru de plecare, acest scenariu ultra pesimist. Noi considerăm că data de 2020 ar trebui să fie fezabilă uh, și ar trebui spus că și Comisia a menționat această dată uh, drept una fezabilă. Așadar, va dura ceva timp, însă n-ar trebui să considerăm că 2033 ar fi data normală la care să înceapă programul. Și eu am uh, petrecut uh, destul uh, timp discutând exact acest subiect în cadrul echipei și motivul pentru care s-a ajuns la această dată 2033 se baza pe experiența unor sisteme deja existente pentru care a fost nevoie de 6 sau 7 ani și a fost vorba de digitalizarea unui singur proces asta ca să ne mai gândim și la ultimele 10 puncte de la sfârșitul prezentării noastre. Strategia IT este un element cheie și dacă vom petrece suficient timp pe evaluarea impactului asupra centralizării, asta va crește viteza de implementare, la fel utilizarea noilor tehnologii, cloud computing și așa mai departe, pot fi și altele. Așadar, trebuie uh, studiată în aprofunzime care va fi impactul Uh, lucrurilor pe care le-am face și trebuie să vedem care va fi efectul să nu le facem, care vor fi costurile încetinirii uh, procesului din punct de vedere al comercianților și al cetățenilor. Și toate aceste chestiuni uh, cer un management de la început până la sfârșit, un management de proiect total, cuprinzător și de aceea am recomandat raportarea anuală pe toată durata de viață a sistemului. Da? Acum uh, domnul Schwab și după aceea domnul Schmidt vrea să intervină din nou. Domnule președinte, sincer să fiu, sunt uh, un pic uh, surprins să aud toate aceste lucruri, pentru că nu este prima dată când vorbim despre aceste lucruri aici și eu nu, nu pot să verific dacă cloud computing-ul sau o soluție de server e mai bună. Nu ăsta e rolul Parlamentului, sincer, să vorbim despre asta și să dăm uh, un verdict. Prin urmare, Cred că este o, o nebunie. Singura întrebare pe care o am uh, pentru experții noștri este cine e realmente responsabil pentru, acest, uh, pentru acest eșec. Deci vă rog să ne spuneți, e vorba de un eșec uh, faptul că statele membre vor să continue cu cele 27 de sisteme IT diferite și cu provider 20 diferiți sau este vina Comisiei pentru că nu a dat orientări clare statelor membre pe această chestiune și ați aprecia dacă ne-ați da un răspuns clar pe această temă. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că susțin și eu întrebarea doamnului Schwab, dar credeți realmente că este înțelept să menționăm această dată 2033? Pentru că dacă eu aș vrea să amân, dacă aș fi autoritatea națională și aș vrea să amân, aș spune, a, am timp până în 2033. Nu știu. Poate Comisia ar putea să răspundă la asta, dar eh, cred că își lasă foarte multă marjă de manevră, manevră cei care nu vor să facă nimic. Da. Alternativa e că lucrurile să fie atât de șocante încât nimeni să nu mai vrea să mai facă nimic, spune președintele. Da, vă las să răspundeți la aceasta și după aceea îi dau cuvântul comisiei, pentru că sunt sigur că are niște lucruri de spus. Doamna Lejeune. Da, vreau să răspund uh, și sunt sigur că și colegii vor adăuga ceva. Întrebarea pe care am avut-o în studiu a fost uh, să examinăm un potențial calendar și să avem uh, cel mai optimist scenariu și cel mai pesimist scenariu. Nu înseamnă că dacă am menționat acest scenariu cel mai pesimist și recomandările noastre vor fi înspre acest scenariu. Important este să subliniem de ce s-ar putea totuși întâmpla acest scenariu extrem de pesimist dacă anumite lucruri nu vor fi acolo. Dacă nu ne vom asigura că există o implementare rapidă care să, de care să beneficieze toți actorii implicați la un cost uh, rezonabil. Da, și vreau să adaug încă o dată recomandarea raportului este că 2020 este o dată fezabilă, deci nu spunem că 2033 ar trebui să fie punctul de plecare. 2020 este uh, ceea ce noi credem că ar trebui să fie punctul de plecare, dat fiind că există cu condiția să existe un plan de implementare care să conțină și o strategie IT foarte clară. Da, spune președintele, și eu cred că strategia de IT este crucială. M-ați întrebat cine este responsabil. Cred în special că uh, rezistența statelor membre față de un sistem centralizat a fost un uh, factor critic pentru această întârziere. Cred că a fost lucrul cel mai important pe care l-a uh, spus domnul Schwab de altfel. Cred că, de fapt, că răspunsul vine din mai multe direcții și sunt mai multe motive. Din cauza modului în care funcționează acum autoritățile vamale, acestea sunt responsabile, sau statele membre sunt responsabile de sistemul IT, care colectează datele privind uh, taxele de import și de fiecare dată când trebuie schimbat ceva în sistem, este nevoie de o, adoptare, de o adaptare la toate cele 27 de state membre. Deci procesul este foarte lung și adesea merge în paralel cu procedurile normale, uh, contrar uh, funcționării unei uh, proceduri electronice, de exemplu, care ar fi mult mai rapide. Și, de fapt, problema este că nimeni nu ar putea estima, fără să analizeze mai întâi, n-ar putea estima cât va dura implementarea diferitelor sisteme de IT. N-a existat o investigație reală, nici o decizie privind strategia de IT și de aceea această implementare nu poate fi făcută. De fapt, juridic vorbind, implementarea se poate face, dar nu vom avea sistemele de susținere și uh, cred că asta se datorează faptului că toți am fost am, foarte ambițioși ca să respectăm uh, deadline-ul de 2013, dar cred că va dura mult mai mult ca să ajungem acolo, așa cum spune și raportul nostru. Și aș vrea să adaug, pe, mm, pornind de la întrebarea dumneavoastră, cum spunea Derek, motivele sunt amestecate. Cred că unele state membre uh, se țin foarte tare de sistemele lor pe care le-au dezvoltat și nu vor să le piardă, asta ar fi un lucru. Pe de altă parte, ce a devenit foarte clar uh, în urma studiului este că o serie de state membre uh, suferă de lipsa de orientări oferite de comisie. Ei ar vrea un plan, un plan care să le spună cum să meargă mai departe și cum să implementeze aceste strategii. Deci trebuie făcute aceste alegeri. Cu alte cuvinte, ceea ce se numește un plan de lucru pentru IT în reformarea uh, directivei ar fi un set de uh, ar trebui să fie un set de indicații în legătură cu cum se vor face aceste lucruri. Cred că e un lucru bun ca acum să invităm reprezentantul Comisiei să comenteze și eventual să pună întrebări dacă dorește pentru consultanții noștri, deci îi dau cuvântul. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să vă spun că salutăm studiul. E un studiu bine făcut. Uh, Bineînțeles, evaluarea noastră este una preliminară, deoarece am avut la dispoziție doar câteva zile. Ca atare, deocamdată vă pot prezenta doar o reacție preliminară care se bazează în principal pe uh, rezumat și pe capitolul 4.5 ca atare valoare și uh, recomandări și cerințele minime. În primul rând, aș dori să vă spun că recunoaștem calitatea și efortul depus pentru realizarea acestui raport. Faptul că au fost uh, chestionate doar 8 state membre arată că nu avem, uh, nu deținem o perspectivă de ansamblu. Considerăm că discuția ar trebui să se extindă, să includă toate statele membre, uh, lucru care ar face ca perspectiva să se schimbe. Diapozitivul ne arăta câte state membre ar, fi, ar dori o soluție centralizată și câte o soluție necentralizată. 15 septembrie 2011 era prezentată ca fiind data finală. Situația se schimbă, însă se schimbă rapid. S-a vorbit foarte mult despre strategia IT Bineînțeles, îi revine comisie această sarcină. Facem acest lucru, însă ne place să elaborăm noi înșine această strategie. Am uh, creat structuri speciale și un uh, grup de orientare la nivelul Directoratului General de Vămi Europene. Chiar mâine avem o întâlnire. Ca atare, problema nu este reprezentată de viziune, de perspectivă, ci problema este că uh, Trebuie să facem ca toate statele membre să se pună de acord referitor la o strategie și trebuie să ținem cont, bineînțeles, și de interesele altor actori implicați, în îndeosebie organizațiile um, din mediul de afaceri, care și ele au cerințe divergente. Se pune problema statelor membre și a dimensiunii acestora. Încercăm să ajungem la o soluție, la o cale de mijloc, aș spune eu, la ora actuală ne consultăm cu statele membre și uh, încercăm să elaborăm o soluție uh, acceptabilă în cadrul comisiei. Aș spune că e vorba de o geometrie variabilă, dar o soluție care s-ar putea să nu fie pe placul chiar tuturor statelor membre luăm în considerare soluții pentru grupuri de state membre, îndeosebi pentru statele de mici dimensiuni, deoarece costurile ar putea să fie similare pentru state de mici și de mari dimensiuni, deoarece trebuie elaborate aceleași uh, tipuri de interfațe. Am uh, dezvoltat de asemenea conceptul de eliminare a redundanțelor. Încercăm să dezvoltăm cât se poate de mult un sistem care să poată fi aplicat uh, de cel puțin mai multe state membre. Se pune de asemenea problema soluțiilor centralizate și necentralizate. Nu e vorba doar de strategie IT, ci de securitate, de stabilitate a sistemelor și de responsabilitatea diversilor actori implicați și, ale statelor, și al statelor membre. Aș dori să subliniez că strategia IT se află în centrul uh, preocupărilor noastre, având în vedere că această dată limită de 15 septembrie 2011, uh, o a doua versiune a planului Maastricht va fi elaborată și ne apropiem de etapa finală, aș spune eu, a treia variantă a planului principal. Elaborăm de asemenea planul strategic multianual care va fi prezentat în timp de câteva săptămâni și vom integra, bineînțeles, în acest plan și planificarea întregului proces de punere în aplicare, nu doar pentru codul VAMAL al Uniunii Europene, ci pentru toate sistemele VAMALE, deoarece activitatea vamală nu se bazează în totalitate pe codul uh, vamal al Uniunii Europene. Există și alte uh, norme care trebuie să fie acoperite de sistemele IT. Pentru a nu intra în prea multe detalii, uh, spuneam la început că salutăm acest studiu. Cu toate acestea, avem câteva întrebări și poate o serie de lămuriri de care avem nevoie. Există anumite elemente care ne-au luat prin surprindere, de exemplu, sistemul de comunicare. Există sisteme de comunicare ECS, ICS. Aș dori să reiau cele spuse deja în propunerea comisiei. Este prezentat anul 2020. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și pentru intervenția dumneavoastră. Pentru a conchide, doamna Legrip este raportorul nostru, există alte aspecte pe care ați dori să le abordați. Știm că procesul nu a fost demarat încă în mod formal și aș dori să-i urez bun venit uh, domnului comisar Șemeta puteți observa că urmărim uh, îndeaproape dosarul dumneavoastră. Doamnele Grip, doriți să conchideți? Oh, merci, monsieur le président. Euh, tout d'abord, euh, je présente... Foarte pe scurt, domnule președinte, în primul rând vă rog să mă iertați pentru că nu am reușit să vin uh, la reuniunea comisiei de la început. Nu am ascultat uh, tot studiul pentru că a trebuit să votez în altă comisie. Însă voi, uh, mă voi pune la curent uh, cu uh, rezultatele acestui studiu. Îl voi studia în detaliu. Evident, trebuie să facem multe modificări în viitor. Îi mulțumesc Comisiei pentru această propunere de reformare a codului VAMAL Într-adevăr, am lucrat, s-a lucrat împreună cu uh, experții naționali, cu directorii vămilor și așa mai departe, dar acest document este foarte tehnic, are 250 uh, de pagini și uh, va fi necesar un examen foarte atent, o analiză foarte atentă acestui document pentru ca el să fie înțeles cu adevărat. colega noastră Selvini, am făcut un raport în legătură cu modernizarea serviciilor um, vamale. Cred că putem să facem și noi câteva propuneri pe această uh, bază. În primul rând, uh, amânarea aplicării codului vamal Conform uh, studiilor care s-au făcut, uh, putem uh, trage concluzia că se pun câteva probleme foarte importante legate de data intrării în vigoare a, acestui, a acestor nouă, noi sisteme informatice. Trebuie, bineînțeles, ca acest cod vamal să fie și aliniat la tratatul de la Lisabona, să țină cont de competențele în punerea în aplicarea noilor reguli. Cam atât pentru moment. Uh, în legătură cu uh, puterea și cu actele delegate și actele de execuție, uh, va trebui să să ne punem câteva întrebări, să mai evaluăm subiectul. Deci, cu siguranță, în lunile viitor, viitoare vom reveni asupra acestui dosar. Mulțumesc! Um, Aș dori să mulțumesc PricewaterhouseCoopers pentru prezența lor astăzi aici pentru că pentru prezentarea raportului lor, cred că reprezintă un instrument important pentru raportarea doamnelui Grip, cât și pentru domnul Maldasare, Este într-adevăr un subiect extrem de complex și având în vedere că e un subiect abordat destul de recent um, pentru această comisie parlamentară, uh, Uh, evolu- evoluțiile datează de dinainte, 2009. Cred că trebuie să le mulțumim tuturor implicați, uh, domnului comisar de asemenea, pentru angajamentul și efortul depus. Este foarte important așadar să um, colaborăm cu comisia și propunerea comisiei abordată pe, adoptată pe 11 februarie, după cum ați auzit. Uh, Doamna Legrip este raportorul nostru, cred că veți fi destul de ocupat în următoarele luni. Așteptăm însă cu nerăbdare evoluțiile în acest domeniu. Pentru cei care ne urmăresc pe internet, uh, acest document va fi disponibil pe pagina noastră de internet. Veți putea descărca și citi um, acest document. Cred că există anumite elemente care probabil doriți să le um, revizuit și vom chema la o dată ulterioară echipa PricewaterhouseCoopers pentru a discuta împreună cu raportoarea pe măsură ce avansăm eventuale detalii. Dacă comisia ar dori să ne prezinte observațiile sale în scris, am salutat acest lucru. Ne încadrăm așadar perfect în ordinea de zi și dorim să-i urăm bun venit comisarului Semeta la ședința de astăzi. demarăm uh, seria noastră de întâlniri cu comisari care vor acoperi domeniul nostru de activitate. E vorba de acel dialog structurat, uh, cum îi spunem noi, pentru 2012. Sunt de asemenea subiecte vizate pe care dorim ca Comisia să le preia în programul de lucru pentru 2013-2014. Cred că Comisia este la curent cu abordarea noastră strategică uh, E vorba de un dosar asupra căruia se lucrează încă de din iunie anul trecut. Suntem la curent, domnule comisar, cu programul dumneavoastră, însă ne bucură că sunteți aici pentru a ne pune la curent și pentru a aborda asemenea alte subiecte pe care doriți să le împărtășiți cu noi și să răspundeți la întrebările membrilor noștri. Bun venit încă o dată, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, S-au înregistrat numeroase evoluții de la ultima mea prezență aici. Sunteți la curent cu practicile vamale și sunt uh, impresionat de calitatea discuțiilor dumneavoastră și uh, a raporturilor, așa cum s-au cu raportul prezentat pentru pregătirea raportului Sabini. Ați avut o altă ședință privind uh, punerea în aplicare a codului VAMAL modernizat pe baza unui studiu care va încuraja dezbateri ulterioare. Mă aflu aici din mai multe motive. În primul rând, pentru a schimba uh, părerea referitor la inițiativa propusă recent și, în al doilea rând, pentru a vă pune la curent cu evoluția privind uh, programul online pentru 2012. Am înțeles că un rezumat a fost deja prezentat referitor la inițiativele în curs de desfășurare. Dați-mi voie să abordez uh, acele dosare care se află deja pe masa colegislatorilor așa cum s-a scos în evidență anul trecut, am înaintat o propunere pentru um, revizuirea noului cod VAMAL, pentru reformarea acestuia, voi încuraja colegislatorii să se limiteze la ceea ce este strict necesar și să nu fie tentat să deschidă cutia Pandorei referitor la alte subiecte asupra cărora în 2007 și 2008, în cadrul negocierilor, s-a ajuns deja la un acord. Ține de responsabilitatea tuturor uh, negociatorilor să încheie cu succes acest prim capitol al procesului de modernizare care să ne permită să abordăm următorul pas. Pentru a pregăti următoarele capitole, realizăm o evaluare a Uniunii Vamale pentru a descoperi eventuale lacune și nevoi. În acest context, uh, considerațiile dumneavoastră ridicate în raportul Sabini merită să fie luate în considerare. Abordarea refacerii acestui cod uh, înainte de iunie 2013 este într-adevăr necesară. După cum știți, planul de punere în aplicare este ambițios, dar credibil și are nevoie de, pun- de efortul tuturor actorilor implicați, atât în ceea ce privește expertiză, finanțare, cât și IT. Iar acest lucru reiese și din studiul care tocmai a fost prezentat. 31 decembrie 2020, termenul limită propus, se bază pe, ană, se bază pe presupunerea că acest angajament este într-adevăr oferit trebuie să oferim sprijinul necesar. Mă bucur uh, faptul că munca referitoare la fiscus va fi demarată în curând, raportorul fiind domnul Baldasare, lucru care va facilita abordarea unui uh, nou pachet până în mai 2013. Urmărim să îmbunătățim cooperarea între autoritățile vamale și fiscale creând o rețea IT transeuropeană. Noul program uh, se bazează pe programele deja existente, introducând doar câteva modificări limitate. Principala modificare introdusă o reprezintă fuzionarea programelor fiscale și vamale. Ideea din spatele acestei fuziuni este de a simplifica și raționaliza cele două programe în contextul amplu al cadrului uh, financiar multianual. Sunt uh, conștient de încercarea unor delegații din Consiliu de a împărți pachetul fiscus în două pachete diferite. colegislatorii um, s-au blocat într-o abordare tacită, refuză simplificările și raționalizările. Iată de ce mă bazez pe dumneavoastră pentru a sprijini propunerea de fuzionare a Comisiei. Dați-mi voie să abordez acum un subiect extrem de important în IMCO, și anume punerea în aplicare a drepturilor uh, de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale. Mă bucură eforturile intense cu care s-a abordat propunerea Comisiei. Mâine mm, veți vota raportul domnului Kreutzmann. Iată de ce aș dori să spun câteva cuvinte referitoare la mm, uh, normele viitoare. În primul rând, mă bazez pe sprijinul uh, Parlamentului pentru a pune în aplicare penalitățile referitor la nerespectarea dreptului de proprietate intelectuală. Nu are nicio logică să introducem anumite drepturi și să excludem pe altele. Toate drepturile de proprietate intelectuală ar trebui să fie uh, luate în considerare și ar trebui să rămână la latitudinea autorităților vamale uh, cum își vor gestiona activitatea pentru a face față riscurilor. Legislația ne va permite să luăm măsuri în uh, cazul unor exemple evidente de uh, comerț paralel ilegal. În al doilea rând, în ceea ce privește sentința în Nokia Nokia Philips, Cred că uh, propunerea comisiei, uh, în forma actuală, oferă cea mai bună soluție pentru a gestiona problema tranzitului acum și în viitor. Nu există niciun uh, motiv a priori pentru a limita intervenția în, uh, când vine vorba de tranzit. Abordarea comisiei este clară, regulamentul VAMAL este unul precis, nu unul care definește drepturile substantive. Domeniul de aplicare ar trebui să fie sprijinit pe legislația substantivă pentru, drept, pentru protejarea drepturilor intelectuale. Nu putem defini drepturile de proprietate intelectuală prin regulamentul VAMAL. O întrebare fundamentală. Într-o piață globală ar trebui să lăsăm uh, bunuri produse și comercializate fără consimțământul deținătorului de drepturi intelectuale să treacă și să fie comercializate în spațiul uh, european, e nevoie așadar de o abordare în uh, regulamentul VAMAL, care nu ar trebui să servească acestui scop, dar ar trebui să permită pentru, ar trebui să permită dezvoltări viitoare în acest domeniu. În cele din urmă, cred că această legislație ar trebui să permită um, un preț corespunzător. Deținătorii de drepturi intelectuale ar trebui să fie cei care să sprijină și să achite aceste intervenții. Intermediarii nu intră în domeniul de aplicare al regulamentului VAMAL. Sper că dezbaterea se va încheia cu succes în Parlament și în uh, Consiliu, sper încă în uh, sub președinția daneză, pentru ca dumneavoastră să puteți să beneficiați de um, aplicarea viguroasă a drepturilor de proprietate intelectuală. Dați-mi voie să abordez acum domeniul securității și relațiilor internaționale. Interceptarea exp- materialelor explozive în cartușe trimisă din uh, Yemen și alți actori în uh, lanțul internațional de aprovizionare au scos în evidență nevoia de vigilență și de prevenția riscurilor. Autoritatea Vamală Internațională anul trecut a scos în evidență nevoia de a cunoaște care este conținutul um, pachetelor livrate înainte ca acestea să fie uh, trimise prin um, încărcături aeriene. Sperăm că vom putea să ne îmbunătățim capacitatea și, eh, de asemenea, vom deține date de calitate. Acest lucru va permite autorităților vamale să completeze efortul depuse de autoritățile de securitate aeriene. De asemenea, ținem cont de mediul industrial. Am uh, demarat un proiect pilot cu Autoritatea Europeană Express pentru a testa principiul înainte de încărcare, care va fi introdus în uh, legislație. Împreună cu grupuri de experți, am decis să abordăm aceste probleme de securitate în ceea ce privește poșta, având în vedere îndeosebi următorul congres din Doha din septembrie 2012 referitor la poștă. În, uh, comer- în contextul comerțului internațional de astăzi trebuie să ne bazăm pe acțiuni internaționale, căci pe cooperare vamală bilaterală. Acest lucru face să ne angajăm uh, îndeoseb cu vecinii noștri din Est și cu cei doi parteneri principali, uh, parteneri comerciali ai Uniunii Europene, Statele Unite și China. Fluxuri comerciale importante traversează granița de est a Uniunii Europene. Iată de ce dorim să ne consolidăm parteneriatul cu um, vecinii noștri din Est pentru a consolida comerțul și a gestiona în mod eficace riscurile presupuse de fluxurile ilicite de bunuri. Propun două abordări complementare. În primul rând, să ne punem de acord referitor la, cadru, la cadre strategice, identificând interese comune, uh, motivați de acțiuni concrete și de planuri uh, de punere în aplicare. Acest lucru se realizează la ora actuală cu China, Rusia și Moldova. În continuare urmează Ucraina. O a doua abordare la nivel uh, european o reprezintă traficul ilegal uh, de tutun Anul trecut am uh, demarat un plan de acțiune în care am implicat și vecinii din Est. Avem nevoie de un angajament de plin al tuturor actorilor implicați pentru a face față acestor probleme. Deplasându-ne, deplasându-ne înspre vest uh, și bucuroși că putem oferi vești bune în ceea ce privește cooperarea. Anul trecut, comisarul Malmström împreună cu mine am emis o declarație comună în ceea ce privește uh, um, furnizarea și colaborarea cu Departamentul de Securitate Internă cu Statele Unite. Dorim să ne aprofundăm cooperarea atât la nivel bilateral cât și în forurile internaționale. Se lucrează la mai multe proiecte transatlantice. S-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a parteneriatelor uh, Um, de parteneriatelor comerciale între Statele Unite și Uniunea Europeană. Urmează să se semneze în primăvară un tratat conform recunoașterea reciprocă. Și beneficiile se vor observa începând cu 1 uh, iulie. Noi ne continuăm implicarea activă în dezbaterea uh, privind uh, legislația americană privind la scanarea în procent de 100% a Um, containerelor. Secretarul Napolitana a anunțat că până cel mai târziu în mai va uh, amâna cu doi ani termenul limită. Între timp vom susține eforturile administrației americane de a promova uh, în Congres uh, legislația alternativă. Strategia pentru securitatea lanțului de furnizare adoptată recent Um, susține um, cooperarea internațională mai degrabă decât uh, luarea de măsuri uh, individuale. S-a um, convenit de asemenea în uh, noiembrie să cooperăm și în domeniul transportului marfar aerian. Statele Unite și Uniunea Europeană vor coopera în uh, cadrul proiectului pilot de uh, controlare uh, avansată a mărfurilor transportate pe calea aeriană. Vom lucra la facilitarea um, comercializării, la um, combaterea încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, și uh, la alte chestiuni. Uh, Dreptul de proprietate intelectuală reprezintă o prioritate. 85% din articolele suspectate de încălcare a drepturilor de autor provin din China. Planul de acțiune UE-China în legătură cu um, aplicarea respectării drepturilor de autor la vamă în vigoare din 2009 se asigură că uh, vom face și pe viitor uh, progrese um, făcând verificări mai uh, temenice la graniță în comerțul cu China. Vom derula și un proiect pilot de testare a standardelor de securitate internaționale la VAMă. Uh, încercăm să uh, obținem și programe de recunoaștere reciprocă UE-China în legătură cu uh, operatorii internaționali. Încercăm să facilităm comer- activitățile comerciale pentru părțile de încredere, um, operatorii de încredere. Uh, din acest stat. În ceea ce privește Statele Unite, China și vecinii noștri de la Est, eu uh, salut susținerea dumneavoastră în promovarea agendei europene pe toate căile de care dispuneți. Această scurtă uh, prezentare a uh, dosarelor cele mai de actualitate și a inițiativelor derulate la ora actuală închei uh, cuvântarea mea și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru această prezentare extrem de extinsă, cuprinzătoare a multor subiecte de actualitate. Mulțumim că ne-ați adus la curent cu activitățile dumneavoastră internaționale. Ne interesează foarte mult acest lucru, în special uh, din punctul de vedere al falsificării produselor și al siguranței acestora. Voi uh, da cuvântul membrilor care și-au exprimat dorința de a interveni, după aceea vor uh, interveni și coordonatorii. Avem o listă. Doamna Galpelci, domnul Șaldemulsa, doamna Calnieti, Schwab and Mrs. Corazza Bildt domnul Schwab și doamna Corața Bild, domnul Baltasari și domnul Schmitz. Și-a exprimat dorința de a interveni. Avem suficient timp la dispoziție, dar uh, propun să ascultăm două, trei întrebări și după aceea vom asculta răspunsul domnului comisar. Dorește, mai dorește cineva să um, îl trec pe lista de vorbitori ca să știm cum ne organizăm? Doamna uh, Galec Plece are cuvântul și apoi domnul Charles de Moza. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, mulțumim pentru uh, prezentarea dumneavoastră introductivă. Ne dăm seama că e vorba de subiecte foarte importante pentru viitorul Uniunii Europene și pentru uh, piața unică. Am o întrebare de natură teoretică, generală. Aș vrea să-mi furnizați câteva clarificări. Eu sunt consilier fiscal și m-am ocupat de planificarea fiscală internațională, înțeleg acest subiect în teorie cât și în practică. Înțeleg că scopul nostru este să creăm uh, o piață unică acesta este scopul tuturor statelor membre și uh, se vede că crearea unei astfel de pieți este în uh, interesul anumitor state membre pentru că ar prezenta mai multe avantaje. Însă, alte state membre ar trebui să, vor trebui să suporte și consecințele negative ale acestei piețe unice. Una dintre consecințele pieței unice uh, reprezintă politica fiscală, care ține de suveranitatea statelor membre la ora actuală. Acesta este unul dintre instrumentele de politică economică. Desigur, modificările fiscale um, au această natură Uh, sunt în beneficiul anumitor grupe, grupuri de interese și în dezinteresul altora. Întrebarea mea este singură. Cunoașteți uh, modificări fiscale sau politici fiscale care, nu să, care să nu discrimineze sau care să fie neutre din punct de vedere al competiției? Sau haideți să mergem încă și mai departe? Care ar trebui să fie rezultatul sau așteptările noastre um, de pe urma acestei examinări. Înțeleg că Comisia studiază problema din acest punct de vedere. Obiectivul principal este crearea locurilor de muncă și um, de a vedea dacă statele membre uh, ating sau nu acest obiectiv. Nu știu dacă întrebarea mea um, a fost bine formulată și dacă mă înțelegeți. Cred că dacă nu rezolvăm această problemă nu mai putem vorbi deloc despre piața unică și despre politica fiscală. Mulțumesc! E adevărat, întrebări foarte ample, nu doar domnul, doar pentru domnul Șemeta, dar și pentru alții. Domnul Șaldomoza are cuvântul. Doamna Șaldomoza, mă iertați. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru um, prezență, pentru că participați la această dezbatere foarte importantă între Parlament și Comisie am uh, o întrebare. Ați vorbit despre aplicarea uh, drepturilor de proprietate intelectuală la vamă și este raportul Kreutzmann. Aș vrea să știu punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu acta. Cum uh, ce efecte va avea acta asupra eforturilor depuse în acest domeniu? Știm că în lunile următoare Parlamentul se va ocupa și va dezbate îndelung subiectul acta, dar aș vrea să știu opinia dumneavoastră. Ați spus că deținătorii drepturilor de autor ar trebui să plătească vama, uh, să plătească o taxă vamală pentru aplicarea uh, drepturilor de proprietate intelectuală, dar în ceea ce privește siguranța produselor, cred că sunteți de acord cu mine că Autoritățile sunt uh, cele care au răspunderea de a se asigura că produsele care intră în Uniunea Europeană sunt sigure. Sper că sunteți de acord cu mine în acest sens, că răspunderea revine statelor membre. Ele trebuie să se asigure că produsele care intră nu doar că plătesc taxe mare, dar sunt și sigure. Și aș vrea să știu dacă aveți uh, vreo imagine generală a modul, modului în care statele membre finanțează uh, VAMA în, pentru derularea proiectelor de, de uh, verificare a calităților și siguranței produselor. Uh, care este trendul, uh, care sunt evoluțiile în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc! La prima întrebare sper că am înțeles-o bine în primul rând. Trebuie să vă spun că în opinia noastră, coordonarea politicilor fiscale la nivel european trebuie să joace un rol uh, mult mai puternic și uh, activitățile Comisiei merg chiar în această direcție. Dacă analizați uh, evaluarea creșterii anuale pe care am, am efectuat-o recent, veți observa că pol coordinarea politicilor fiscale a devenit indispensabilă, o parte indispensabilă a semestrului european. Așa percepem noi ultimele, ultimele evoluții. Dacă studiați ultimele inițiative pe care le-am uh, prezentat anul trecut, veți constata că toate sunt orientate către o mai bună coordonare a politicilor fiscale și că toate, de fapt, au ca scop uh, eliminarea deficiențelor și lacunelor din domeniul fiscal pentru a eficientiza uh, um, piața unică. Acest lucru este valabil și în cazul FTT și CCCTB. Noi dorim să adoptăm uh, aceste noi regulamente și sperăm ca deciziile să fie luate cât mai curând de Consiliu. Ați vorbit despre problema fraudei fiscale. În acest an, uh, aceasta reprezintă una dintre prioritățile mele și uh, în scurt timp vom uh, demara și consultările publice în legătură cu uh, dubla neimpozitare. Încercăm să identificăm paradisurile uh, fiscale și jurisdicțiile necooperante. Toate aceste subiecte sunt în derulare la ora actuală. Noi ținem cont atât de inițiativele la nivel european, cât și de acțiunile coordonate pe care le implementăm uh, în cadrul semestrului european. Noi vrem să ne asigurăm că măsurile pe care le propunem au uh, ca scop o bună funcționare a pieței unice. Sunt de acord că politica fiscală este un element foarte important de care depinde eficiența pieței unice și că acest subiect este unul delicat care trebuie abordat uh, cum se cuvine. În privința întrebării legate de acta, acta în sine nu uh, schimbă normele de material ale Uniunii Europene. Iar de fapt, uh, avea ca scop stabilirea unei cooperări mai strânse între statele membre uh, care doreau să se uh, ralieze pentru a um, lupta pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Înțeleg că acta cuprinde și elemente de protecție vamală, dar trebuie să luăm în calcul și contextul politic și tocmai de aceea Comisia a transmis problema Curții Europene de Justiție, care va emite un aviz. Sperăm, desigur, că Curtea de Justiție va emite un aviz pozitiv în legătură cu această problemă, în legătură cu acta. În privința siguranței produselor, sunt întru totul de acord că acesta reprezintă un element relativ nou în activitatea vamală. Noi uh, punem mai multe în fază pe acest punct. Anul trecut uh, am adoptat anumite îndrumări de siguranță a produselor foarte cuprinzătoare pentru administrațiile vamale, aceste îndrumări au fost primite foarte bine de industriile noastre și pe baza lor sunt convins că vom uh, avea o abordare mai omogenă a administrațiilor vamale în abordarea problemelor legate de siguranța produselor. Sunt uh, de acord dându totul cu uh, abordarea conform căreia vămile sunt primul punct la care se pot identifica produsele nesigure și elimin, se pot elimina aceste produse din uh, fluxul comercial. Pentru că problemele sunt mult mai grave odată ce produsele au uh, pătruns pe piață. Vom acorda aceste activități atenția venită, bineînțeles. Știu că doriți să mai interveniți odată, dar uh, mai avem uh, mulți uh, care și-au făcut dorința de a lua cuvântul. Dacă este timp la sfârșit, vă, vă voi da cuvântul atunci. Doamna Canieti și apoi domnul Cofarati au cuvântul. Domnule comisar, mulțumesc pentru observațiile introductive. Uh, Doresc să mă întorc la subiectul funcționării eficiente a vămilor. Eu sunt uh, deputată letonă, o uh, țară de granița Uniunii Europene și un gardian al uh, graniței europene. Tratatele precizează foarte clar în paragraful 325 că fiecare stat membru trebuie să își protejeze propriile interese financiare uh, cu aceeași vigoare cu cât apără interesele financiare ale Uniunii. Cel mai bun uh, instrument pentru acest uh, lucru este buna funcționare a vămilor, servicii vamale moderne și eficiente. Pentru statele de graniță, modernizarea serviciilor vamale implică investiții substanțiale. Dacă analizăm propunerea Comisiei și uh, vedem bugetul pe 2014-2020, uh, vom vedea că există acolo o sumă alocată pentru programul Fiscus. Acest program nu uh, asigură asistență financiară în plus adițională pentru statele de graniță n-ar fi în interesul tuturor statelor membre ca statele de graniță să primească asistență suplimentară pentru echipamentele vamale și pentru a asigura că au sistem de ultimă generație foarte eficient la graniță. Ați fi deschis, ați fi dispus să analizați o astfel de propunere în viitor și mă adresez acum președintelui nostru, pentru că mă stânjenește puțin să vorbesc în limba engleză și nu în letonă. Letona este o limbă oficială a Uniunii Europene și uh, nu este prima dată când nu mi se furnizează interpretare. Sunt obligată să mă exprim uh, într-o limbă care nu este limba mea mate- maternă. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, îți voi răspunde ceva mai târziu la această observație. Domnul Coferate are cuvântul. Legea. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ați spus că sunteți mai degrabă în favoarea unei soluții care conciliază perspectiva unei uh, uniuni fiscale cu uh, cea a unei uh, uniuni vamale. Uh, ne puteți explica de ce mesajul uh, pe care îl transmitem cetățenilor trebuie să fie la, uh, cât se poate de uniform și de încurajator? Ne puteți explica de ce? Pentru ca mesajul să fie astfel. Ați uh, evaluat problemele pe care le-ar implica existența unei prevederi unice. Uh, Chestiunile sunt desigur legate, însă există totuși diferențe, în special în aspectele dinamice ale celor două coduri, cel vamal și cel fiscal. Eu cred că ar trebui să țină cont de aceste diferențe prin aplicarea de măsuri diferite pentru fiecare dintre aceste materii, aceste subiecte. Pentru că sunt îngrijorat. Cred că dinamicile celor două domenii diferă și, pe de altă parte, și ponderea și um, gravitatea subiectelor pe care ar trebui să le abordăm ne-ar forța să pierdem timp pentru a rezolva problemele care apar. Uh, Mă tem că o să ajungem la o soluție finală prea generală, pentru că va trebui să reunească chestiuni care, de fapt, sunt diametral opuse sau foarte îndepărtate, cel puțin. Aș vrea să știu dacă și dumneavoastră la comisie v-ați gândit la aceste aspecte. Mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul. În privința statelor de graniță, Înțeleg uh, sarcinile suplimentare care le revin uh, statelor uh, de frontieră, în special cele de pe granița noastră de est. Tocmai de aceea anul trecut am propus planul de acțiune pentru granița estică, care prevede acțiuni foarte concrete, operațiuni comune, asistență tehnică care vă va fi furnizată și multe alte măsuri pe care le vom lua pentru a consolida capacitatea statelor de graniță um, de a proteja, în special, granița estică. Legat de latura financiară acestei uh, probleme, programul Fiscus reprezintă deja un prim pas înainte, pentru că el um, ia în calcul um, eforturile comune pe care le vom face cu toții pentru dezvoltarea de uh, sisteme informatice. Acest lucru uh, va asigura o uh, economie de scară la nivelul fiecărui stat membru, pentru că până în pentru că statele membre vor dezvolta împreună aceste sisteme informatică și, informatice și apoi le vor difuza în toate statele membre. Acest lucru este prevăzut în program. În ceea ce privește echipamentul uh, necesar la graniță, statele noastre de pe granița estică, cu care am discutat deja, solicită sprijin suplimentar pentru echipamente, pentru uh, scanere și pentru celelalte instrumente de care au nevoie. Noi uh, prevedem această posibilitate în cadrul fondurilor de dezvoltare regională și serviciile mele poartă la momentul de față discuții, uh, negocieri cu DG Regio în legătură cu uh, modul în care fondurile regionale pot să fie folosite pentru uh, nevoile vămilor. Acest lucru uh, va fi luat în calcul la următorul cadru financiar uh, multianual și se va ține cont atunci faptul că statele membre de pe granița, estică a Uniunii trebuie să aibă același nivel înalt de protecție la această graniță. și noi vom vedea dacă cumva acest lucru se poate face prin intermediul fondurilor de dezvoltare regională. În privința programului Fiscus, dacă trebuie să, fie, să avem un program sau două, dacă am înțeles eu bine întrebarea dumneavoastră, am discutat uh, îndelung uh, beneficiile cumulării, fuzionării celor două programe – și am discutat, desigur, și uh, consecințele negative ale acestei măsuri. În final am ajuns la concluzia că derularea lor în comun are avantaje importante, pentru că avem nevoie de o cooperare mai strânsă înainte de autorită- între autoritățile fiscale și cele uh, vamale. Din păcate, astăzi uh, ele nu cooperează cât de, atât de bine. Deci noi avem de gând să fuzionăm celor două programe, dar în același timp să introducem uh, limite clare între problemele pur uh, vamale și uh, pur fiscale. Soluția propusă de noi, pe de o parte, simplifică sistemul, și pe de altă parte ne permite să avem sinergii între ce se petrece în administrațiile fiscale și cele vamale și în același timp ne permite să ne asigurăm că problemele care țin exclusiv de una dintre aceste autorități sunt uh, abordate de program în mod separat. Aștept cu uh, interes uh, discuțiile ulterioare, uh, atât în această comisie, cât și în altele. Trebuie să luăm în calcul și obiectivul general al comisiei, care a fost susținut și de Parlament, ce anume că trebuie să reducem complexitatea cadrului financiar multianual, că trebuie să simplificăm sistemul și să reducem numărul de programe. avem multe căi pe care le putem simplifica sistemul. Sunt sigur că domnul Baldassare poate să se întoarcă la aceste comentarii ceva mai târziu, dar probabil știți că am uh, fost de acord să avem o, o examinare comună cu comitetul, uh, cu Comisia Econ, o examinare comună a propunerii noastre. Am luat note de comentariile doamnei Galtiatis și încercăm să facem tot ce putem. Din nefericire, în această sală, numărul de cabine este limitat. Deci lucrăm la profilul lingvistic al membrilor. Îmi pare rău, domnule președinte, dacă că nu e confortabil pentru mine să discut uh, în această terminologie, în mod special, într-o limbă străină. Și dacă nu aș avea uh, engleza, dacă n-aș vorbi engleză, atunci cum aș putea să iau parte la lucrări? Vom uh, face tot ce depinde de noi, asta e tot ce pot spune. Acum, domnul Schwab și doamna Corața Bild. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați făcut uh, această prezentare. Aș dori să abordez patru subiecte. În primul rând, uh, observarea, observația referitor la acta doamnei uh, Scheidemoser. Eu nu cred că, în calitate de europeni, putem spune că Pune în aplicarea drepturilor de proprietate intelectuale și actelor legislative sunt în principiu drepturi cetățenești. Aplicarea acestor drepturi este o chestiune privată. Eu cred că autoritățile vamale, într-un anumit cadru, cred și în cadrul ACTA, dețin dreptul de a pune în aplicare acest drept în Europa, chiar dacă este un drept care le revine unor anumite companii acest lucru reiese și în cadrul raportului colegului Kreutzmann în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală. Aceste decizii de natură juridică trebuie luate doar de companii, însă uh, pirateria uh, reprezintă într-adevăr o respectare a drepturilor de proprietate intelectuală și, uh, dragi colegi, așa cum a spus odată domnul Pöttinger, Uniunea Europeană este un, în o zonă a lumii unde nu puterea are dreptul, ci dreptul are puterea. Iată cum ar trebui să și rămână. În al doilea rând, ați abordat uh, inițiative laudabile în ceea ce privește cooperarea transatlantică. Cunoaștem acest lucru, um, deoseb când vine vorba de drepturi importate din Statele Unite. În această dimineață, în Comisia pentru Piața Internă, am vorbit despre codul VAMAL modernizat, care să funcționeze nu doar în Europa până în 2020. Și cred că înainte de a privi în uh, mediul globalizat, ar trebui să ne facem temele acasă, împreună cu statele membre există o mare problemă și anume că statele mici au alte interese și alte sarcini care vizează autoritățile vamale, spre deosebire de alte state mai mari. Iată de ce întrebarea mea nu ar fi mai bine să punem accentul pe cooperare consolidată și să integrăm statele mici în elaborarea acelui plan, acelui blueprint Nu avem nevoie aici mai degrabă un, uh, de un exemplu pentru o cooperare consolidată. Cea de-a treia întrebare care vizează activitatea noastră trecută. Spuneați că politica vamală este strâns legată de politica fiscală, e adevărat, și avem nevoie de o coordonare consolidată în ceea ce privește politica fiscală, în piața internă, deosebi în ceea ce privește guvernanța pieței unice. Există cazuri în care eu mă îndoiesc dacă Comisia este într-adevăr dispusă și dornică să ia legătura cu fiecare stat membru care au o politică care nu pot să pună în aplicare o, fisc- o politică fiscală uh, orientată înspre piața unică. Iată de ce cred că ar trebui să existe un mare server în acest sens uh, care să poată aborda în viitor mai bine aceste subiecte. Și ultimul, cel de-al patrulea punct, colegul Corea de Campos tocmai a plecat, este raportorul nostru pentru e-commerce. Grupul de lucru pentru comerț electronic mi-au scos în evidență în mod repetat că noi avem nevoie urgent de o simplificare și o unificare a regulamentelor în ceea ce privește TVA pentru a facilita comerțul transfrontalier. E greu, dar mă întreb dacă aveți câteva comentarii în acest sens. Mulțumesc. Uh, Mrs. Doamna Corața Belț. Mulțumesc, domnule președinte. Anul trecut, domnule comisar, Parlamentul a votat un raport privind uh, un uh, sector cu amănuntul mai eficient și mai corect în Europa. Și vă rog să examinați uh, problema taxelor speciale din Ungaria ne-am exprimat uh, preocuparea pe acest subiect pentru că din moment ce, sigur, înțelegem că politica fiscală este o problemă națională, toți dorim totuși să avem o piață internă funcțională și să se respecte dreptul de liberă stabilire a oricărei companii în Europa. Uh, știu că ați fost foarte zornic să răspundeți la întrebările noastre, la scrisorile noastre, ați ținut legătura cu autoritățile maghiare și noi am uh, preluat această chestiune în această comisie și am discutat cu ministrii competenți. Delegația IMCO a vizitat Ungaria anul trecut. Am a, uh, a, uh, auzit de la a, guvernul maghiar ideea că ar fi o taxă limitată în timp și că până în 2012 ar fi scoasă. Totuși vorbim de o taxă specială pentru comerțul cu amănuntul. Eu sunt printre cei care cred că în special acum Uh, examinează situația economică care se deteriorează în, uh, în Ungaria și uh, constată că acest climat nu e potrivit doar ca să... nu e ocazia cea mai bună ca să atacăm un stat membru, ci să încercăm să cooperăm dacă vrem să realizăm rezultate și să realizăm o piață funcțională, să ne angajăm într-un dialog suplimentar și atât pentru noi cât și pentru comunitatea europeană de afaceri este important ca în dialogul nostru să subliniem acest lucru, că toată lumea ar trebui să fie deschisă. Nu vrem să facem uh, să contribuim la creșterea naționalismului sau extremismului în Europa. Întrebarea mea este, care este statutul dialogului noastră cu Ungaria? Ce faceți în această privință și dacă vedeți posibilitatea unei proceduri de încălcare a tratatului din cauza unor practici discriminatorii. Vă mulțumesc și îmi cer scuze că am vorbit atât de mult. I usually get more questions on taxation. Domnul Șemeta, de obicei, uh, întrebările, cele mai multe întrebări sunt legate de impozitare, de taxare și probabil că uh, e un lucru care interesează într-o mare măsură pe foarte mulți uh, europarlamentari. Aș vrea să răspund chiar acum la ultima întrebare, Suntem uh, pe cale să finalizăm evaluarea acestei taxe de care ați vorbit din Ungaria. Serviciile noastre au muncit foarte mult în uh, a analiza fiecare detaliu al acestei taxe și astăzi nu știu să spun care va fi verdictul final, pentru că de, depinde de servicii să producă, să dea acest verdict, însă decizia finală cred că se va da în această primăvară. În ce privește simplificarea regulilor legate de TVA, știți că anul trecut am făcut o, am dat o comunicare privind viitorul TVA-ului și am definit activitatea noastră viitoare în acest domeniu. Trebuie să spun că președinția daneză a preluat foarte activ uh, această comunicare și intenția lor este să se producă niște concluzii ale Consiliului pe această comunicare și pe baza concluziilor Consiliului, sigur, vom, uh, ne vom concentra activitatea pe anumite propuneri uh, punctuale, dar uh, și fără ca aceste concluzii să fie deja emisie, am prevăzut deja câteva decizii anul acesta. De exemplu, intenționăm să dezvoltăm portalul de internet toate standardele și ratele eh, de impozit din toate statele membre. Deci, practic, oamenii de afaceri, companiile să știe care sunt aceste informații și să-și îmbunătățească capacitatea de a uh, aplica corect TVA-ul și de asemenea vrem să creăm anul acesta grupul eh, tripartit uh, oameni de afaceri, administrație fiscală, comisie pentru a discuta uh, punctele cheie care sunt importante din punct de vedere al uh, comunității de afaceri, pentru că TVA-ul este o problemă complexă și foarte tehnică în unele cazuri și sigur că e foarte important să aflăm ce au de spus uh, reprezentanții comunității de afaceri, ce vor să propună uh, ca îmbunătățiri și această structură tripartită, acest grup tripartit va fi uh, forumul în care vor avea loc aceste schimburi de informații și, de asemenea, anul acesta intenționăm să abordăm și chestiunea uh, fraudei uh, în domeniul TVA, uh, propunând un mecanism de reacție rapidă pentru uh, noile cazuri de fraudă și pentru noile tipuri de fraudă. Așadar, acestea sunt acțiuni pe care le prevedem anul acesta și în anii următori, 2013-2014, vom face propuneri în legătură cu alte idei care au fost exprimate în comunicarea noastră privind viitorul TVA și, sigur, reducerea poverii administrative, simplificarea sunt uh, elemente cheie pe care lucrăm. În ce privește coordonarea fiscală și aici cred că ideile pe care le prezentăm reflectă complet ceea ce este necesar în domeniul coordonării politicii de impozitare am avut uh, discuțiile din Consiliul European și sper că ideile acestea vor fi susținute de șefii de stat și ne vor oferi un mandat complet de implementare, de asemenea și prin uh, intermediul unor recomandări concrete făcute către statele membre. Deja lucrăm la recomandări privind politicile fiscale către statele noastre membre și consider că acesta este un instrument puternic uh, pentru a avea o mai bună coordonare a politicilor fiscale, de exemplu, când vorbim despre uh, mutarea taxării de pe muncă pe uh, o formă de taxare mai prietenoasă cu creșterea economică, care să stimuleze așadar creșterea economică, acest lucru este făcut uh, simultan de state membre, ținând uh, cont de imobilitatea relativă a taxării muncii față de mobilitatea relativă a altor forme de taxare. Și vom propune aceste chestiuni uh, statelor membre. Apoi, în ce privește propriile noastre activități, uh, nevoia de a face ce trebuie să facem începește implementarea codului VAMAL modernizat, trebuie să spun foarte clar ce am, am văzut în, raport, uh, în raportul PricewaterhouseCoopers uh, versiunea optimistă și versiunea pesimistă de implementare și știu că vă îngrijorează oarecum versiunea pesimistă care ne-ar duce cu implementarea până la o perioadă în care poate nici n-am mai fi pe aici. Poate dumneavoastră, domnule Schwab, o să mai fiți încă uh, aici, noi sigur nu. Însă uh, am evaluat cu grijă în pregătirea reformării uh, legislative și cred că data care este propusă în, în proiectul de reformare, adică 2020, decembrie 2020, este o dată realistă și de asemenea trebuie să ținem cont de faptul că nu asta nu depinde doar de comisie. Dacă ar fi doar o chestiune a comisiei, am putea să o facem uh, foarte repede. Dar implică toate statele membre și ce e important, implică de asemenea comercianții. Așadar, trebuie să ne asigurăm că toți actorii implicați sunt capabili să și implementeze ceea ce este prevăzut în uh, codul modernizat și raportul PricewaterhouseCoopers de asemenea sugerează să avem rapoarte regulate către această comisie și către Consiliu și uh, pentru ca noastră să fiți uh, ținuți la curent cu evoluțiile din acest domeniu ca să putem, putem administra procesul într-un mod optim. Președintele. Mulțumesc. Mai avem 5 minute. Mai am două întrebări. Domnul Schmidt și domnul Baltazari uh, sunt, aceste, sunt persoane care doresc să mai uh, întrebe. Așadar, uh, foarte pe scurt, domnul Schmidt și apoi raportorul nostru, domnul Baltazari. Domnul Schmidt, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Cred că ați fost foarte activ în ce privește impozitarea, taxarea. Poate nu ne din propunerea noastră să fost prea activ, dar o să discutăm despre asta într-o altă comisie. Care este uh, scenariul dumneavoastră cel mai pesimist în ce privește implementarea codului VAMAL modernizat? Pentru că nouă ni s-a spus aici că cel mai pesimist e 2033. Dar asta era întrebarea, spune președintele. Da, asta e întrebarea mea. Asta e întrebarea mea. Intervenție fără microfon. Da, mai am și o altă întrebare. Privind acta. Întrebarea mea este de ce acum Comisia trimite la Curtea de Justiție acordul? De ce n-a făcut-o până acum? Înainte să-l semnați. Mulțumesc. Acum domnul Baltasari. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și comisarului pentru această ocazie de a discuta, pentru că avem posibilitatea să uh, aflăm uh, care este cât de mare e pesimismul Comisiei în ce privește aplicarea noului cod uh, modernizat. Acum, am două întrebări. Una, frontierele noastre evident că nu sunt impermeabile. Mai înainte de toate la falsificarea produselor agricole sau industriale comerciale. Din potrivă, mari uh, uh, vânzători de produse comerciale, de produse agricole falsificate, uh, beneficiază de uh, porți uh, bine selecționate în anumite țări. Ei știu foarte bine în ce țări se dă mare atenție unor produse și în ce țări nu prea se dă atenție. Prin urmare, ar trebui să avem uh, o, o uniune și o uniformitate din acest punct de vedere uh, adică să garantăm că toate țările luptă uh, în mod egal cu această problemă. În al doilea rând, în ce privește propunerea Comisiei uh, privind această programare comună, Evident, justificările, modificațiile oferite sunt, la început sunt extrem de convingătoare. Totuși, eu uh, văd că interlocutorii în programul Fiscus sunt în continuare doi, administrațiile fiscale și vamale. În ce privește administrațiile vamale, există o disponibilitate, o elasticitate, să zicem, a statelor membre, uh, însă când e vorba de teme fiscale, aici trebuie să existe unanimitate, trebuie respectată regula unanimității. Obiectivele programului sunt două. Programul se împarte, de fapt, în două părți. E aceeași propunere a Comisiei uh, și conține semințele, germenii unei ă, împărțiri. <clears throat> Așadar, ă, programul de lucru este diferit ă, pentru sectorul vamal și pentru sectorul fiscal și se prevăd în final două sisteme informatice diferite. Teama pe care am eu în calitate de raportor, că aceste, această împărțire, această dublă situație, Uh, dată fiind complexitatea și sensibilitatea subiectului în statele membre, ar putea în cele din urmă să uh, întârzie aplicarea uh, programului. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul. Așadar, mai întâi în ce privește termenul meu cel mai pesimist, cred că important este ca propunerea de reformare să fie adoptată cât mai repede. Asta ar fi primul uh, termen limită de la care, am, de la care am, vom începe să, să numărăm și să calculăm alte uh, termene limită ulterioare și cred că data propusă în uh, reformularea noastră în decembrie 2020. Apropo, am propus ca sistemele să intre în vigoare în mod uh, treptat, gradual. Deci nu înseamnă că totul trebuie să fie amânat până în 2020, uh, ci va fi o intrare în vigoare treptată. Deci cred că această dată este o dată realistă și cred că dacă vom colabora vom putea să atingem acest uh, termen și asta cred și uh, partenerii noștri, uh, comercian, reprezentanții uh, comercianților în acest program, cred că pot îndeplini în special cerințele de IT, așadar cerințele legate de implementarea codului. Apoi, în ce privește acta și de ce am trimis-o acum la Curtea de Justiție, a fost decizia Colegiului Comisarilor și cred că Comisia este dornică să afle ce va spune Curtea și pe baza uh, opiniei Curții vom planifica acțiuni ulterioare. Cum am spus, uh, în ce privește legislația uh, de substanță, să zicem așa, acta nu schimbă nimic aici, uh, nu schimbă această legislație, poate nu ne-am așteptat uh, noi că va stârni o astfel de reacție acest acord. Apoi, în ce privește întrebarea legată de o aplicare mai uniformă a regulilor vamale. Dacă vedeți propunerea noastră, propunerile noastre și de asemenea propunerile care vor veni, uh, ele sunt toate orientate către o aplicare mai omogenă a regulilor Uniunii Europene în uh, administrațiile noastre vamale și uh, implementarea regulilor vamale APR este orientată către o aplicare mai uniformă a regulilor IPR, regulilor IPR și cred că acest regulament uh, alături de alte propuneri pe care intenționăm să le prezentăm în cursul acestui an, cum ar fi comunicarea privind managementul de risc și securitatea uh, furnizărilor, ar trebui să fac sistemele de evaluare a riscului și de control mai uniforme în Uniunea Europeană. Asta va duce, cred, la o aplicare mai omogenă a legislației vamale și acesta este și obiectivul meu să nu conteze practic în ce punct intri în Europeană regulile și aplicarea acestor reguli să fie uniforme în Uniunea Europeană. În ce privește ideea, întrebarea aceasta, dacă trebuie să fie două programe sau un singur program, cred că deja mi-am prezentat argumentele. Sigur, discuția este abia la început în această comisie și suntem gata să discutăm uh, toate detaliile privind uh, beneficiile acestei abordări Trebuie să spun că, de asemenea, trebuie să examinăm și evoluțiile din statele membre. Din, vedem că în unele state membre se contopesc administrațiile fiscale și cele vamale și pentru aceste țări n-ar fi nicio problemă să aibă un singur program și s-ar putea întâmpla ca în alte state membre aceste evoluții să urmeze, să se întâmple și acolo așadar deci suntem gata să discutăm cu raportorul acest program și să prezentăm toate argumentele pe care le avem. Președintele, mulțumesc. A fost uh, interesant că raportul Pricewaterhouse vorbea în contextul uh, codului modernizat de faptul că și actorii implicați ar dori să vadă o armonizare a colectării TVA-ului și accizelor și cred că merge asta în aceeași linie de gândire. Doamnă Gephardt, îmi pare rău, uh, nu, nu mai avem timp, dar poate dacă domnul comisar rămâne încă câteva minute, puteți discuta în particular. Uh, așadar, pentru că acum deja am depășit cu 5 minute și ca de obicei vreau să mulțumesc uh, interpreților pentru munca lor. De asemenea, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule comisar, că ați venit alături de noi. Cred că a fost o discuție cuprinzătoare, utilă și care vine la timp. Vedeți că este foarte mult interes față de activitatea noastră, nu doar în zona de care suntem noi responsabili, ci și în activitatea noastră mai largă legată de uh, impozitare, de taxare. Uh, m-am bucurat că ați uh, menționat recomandările raportului Pricewaterhouse uh, privind uh, rapoartelor pe care ar trebui să ne le facă Comisia uh, în legătură cu progresele pe această temă. Vă mulțumesc așadar, mulțumesc foarte mult că ați venit și suntem nerăbdători să continuăm uh, colaborarea în următoarele luni. Suspendăm ședința doamnelor și domnilor până la ora 3. La ora 3 va veni comisarul Almunia, așadar sper că veți fi punctuali pentru că va fi ocazia ca noi să ascultăm o prezentare despre politica de concurență.